Shall we go? Thank you all. Thank you all the colleagues. Dragi colegi. Thank you all. Good Vă mulțumesc tuturor. Bună ziua și bine ați venit la continuarea ședinței ordinare a LIBE, ședință care are loc până mâine, am ajuns la dezbaterea cheie de pe ordinea noastră de zi, ordine de zi a ultimei ședințe pe care o vom avea înainte de vacanța de vară. Suntem onorați să-i avem printre noi pe reprezentanții președinției lituaniene, pe care îi salutăm. Ca urmare, urăm bun venit domnului Bernatonis, ministru al justiției în Lituania, și domnului Barakauskas, ministru de interne în Lituania. Bine ați venit! Repet, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru disponibilitatea de a ne prezenta prioritățile președinției dumneavoastră și mai ales apreciez prezența domnului Barakauskas, domnului ministru, care tocmai ne-a povestit că uh, a reușit să depășească niște probleme de sănătate și a făcut asta cu orice preț pentru a nu pierde ocazia și obligația de a prezenta prioritățile președinției uh, lituaniene. Președinția lituaniană așadar uh, intervine într-un moment foarte important au loc au fost încheiate negocieri foarte importante și alte negocieri la fel de importante vor fi încheiate până la sfârșitul acestei președinții, înainte de alegerile din 2014. Sunt sigur că multe din aspectele pertinente care trebuie să fie gestionate până la sfârșitul uh, acestei președinții, noul regulament privind Europol, pachetul privind uh, protecția datelor și altele vor, se vor regăsi cu siguranță în prezentările ministrilor lituanieni. Așteptările sunt foarte mari, mai ales pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul acestui uh, trimestru. Și dacă nu vom reuși să finalizăm acele activități pe care ni le-am fixat pentru președinția lituaniană, vom avea foarte puține șanse să mai facem asta înainte de sfârșitul trimestrului. Ca urmare, mulțumim foarte mult celor doi miniștri. Așteptăm cu nerăbdare continuarea cooperării cât mai strânse cu președinția lituaniană și voi da cuvântul celor doi miniștri, începând cu ministrul uh, de justiție. Nu, nu, înțeleg că dorește întâi să ia cuvântul domnul Barakauskas Uh, ministrul de interne și apoi uh, ministrul justiției. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mă bucur foarte mult să vă văd atât de numeroși aici. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, membri ai Comisiei Libe, stimați deputați prezenți, Mă bucur foarte mult să mă aflu în fața dumneavoastră în calitate de reprezentant al Consiliului Uniunii Europene. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a vă prezenta prioritățile și planurile președinției lituaniene în domeniul afacerilor interne, precum și provocările principale care ne așteaptă în următoarele șase luni. După cum știți, este prima dată de la aderarea Lituaniei la Uniunea Europeană în 2004, când preluăm președinția Consiliului European. Este o onoare deosebită și uh, este în același timp ocazia perfectă de a vă vorbi. Este responsabilitatea noastră, este o provocare uh, foarte importantă pentru țara noastră. Am uh, acordat o atenție specială și am făcut foarte multe eforturi pentru a ne pregăti pentru acest eveniment atât de important și sunt sigur că suntem uh, pregătiți să asigurăm uh, o funcționare eficientă a Consiliului European uh, în cooperare strânsă cu membrii acestui Parlament. Consistența, consecvența și continuitatea eforturilor noastre uh, Uh, includerea tuturor actorilor relevanți în acest proces, iată principiile care ne vor ghida pe parcursul acestei președinții în vederea construirii unei Europe credibile, deschise și în creștere. Vom continua implementarea programului de 18 luni al președinției tripartite și ne vom îndrepta către realizarea acelorași obiective care au fost fixate de aceasta. Vom uh, încerca să facem progrese în uh, negocierile uh, cele mai prioritare care vor permite Uniunii Europene să răspundă provocărilor economice, financiare și sociale cu care se confruntă. Consiliul Afacerilor Interne va participa și el, bineînțeles, la realizarea acestor obiective. Aș dori să subliniez că după tratatul de la Lisabona, cooperarea strânsă între Consiliu și Parlament a devenit cu atât mai importantă pentru asigurarea unei implementări eficiente a, legis- a agendei legislative a Uniunii Europene în domeniul justiției și al afacerilor interne. Aș dori să subliniez că capacitatea noastră de a lucra împreună este esențială pentru securitatea și bunăstarea a peste 500 de milioane de cetățeni europeni și precum și a tuturor vizitatorilor Uniunii. Pe noi se bazează, pe aceste elemente se bazează și protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale acestora. Le datorăm cetățenilor uh, datorăm cetățenilor uh, capacitatea de a obține rezultatele pe care ei le așteaptă de la noi. Pe măsură ce actualul ciclu legislativ se, oprește, se apropie de sfârșit, observăm uh, un uh, interes reciproc pentru finalizarea negocierilor în cât mai multe propuneri legislative posibil. Suntem gata să fim un reprezentant uh, mm, onest al Consiliului și să alocăm toate eforturile necesare pentru găsirea de soluții care să fie eficiente și acceptabile pentru ambele țări pentru ambele părți, îmi cer scuze. Uh, consider că Parlamentul European va acționa cu același spirit de deschidere pentru o cooperare constructivă. Împreună cu colegul meu, ministrul de justiție, suntem în fața dumneavoastră nu numai pentru a vă vorbi despre prioritățile noastre, ci și pentru a auzi care sunt prioritățile și preocupările dumneavoastră. Este important să înțelegem, să ne înțelegem încă de la început și să stabilim cea mai bună bază posibilă pentru un parteneriat autentic între noi. Aș dori de asemenea să subliniez că pentru noi una din instituțiile cheie este Parlamentul European, prin intermediul, bineînțeles, al Comisiei Libe și a președintelui său. Vorbind acum despre prioritățile din sectorul afacerilor interne, mă voi referi la câteva aspecte orizontale care sunt deosebit de, de importante în acest moment pentru noi. Un astfel de aspect este, cu siguranță, negocierea în curs asupra noului cadru financiar multianual. Pentru a obține o continuitate a sprijinului financiar pentru instrumentele care implementează uh, obiectivele de politică ale Uniunii Europene în domeniul afacerilor interne, trebuie să se ajungă la un acord final pe toate reglementările financiare până la sfârșitul acestui an cel târziu. Personal pot să vă promit că vom face toate eforturile necesare în colaborare cu dumneavoastră pentru a finaliza negocierile pe aspectele rămase nerezolvate până în prezent și pentru a adopta toate actele legislative necesare pentru a avea uh, o finanțare solidă a sectorului în noile perspective financiare. Programul uh, de la Stockholm este esențial pentru continuarea dezvoltării unui spațiu de libertate, securitate și justiție, unul din obiectivele cheie ale Uniunii Europene. Continuarea implementării acestui program și a agendei stabilite prin acesta vor rămâne un obiectiv cheie pentru Consiliu în domeniul uh, justiție afaceri interne pe parcursul președinției noastre. În același timp, nu trebuie să uităm că 2014 este ultimul an pentru programul de la Stockholm. Asta nu ne obligă numai să continuăm uh, și mai activ implementarea acestuia, dar și să începem să reflectăm la noi obiective pentru uh, politicile viitoare ale Uniunii Europene în domeniul justiției afacerii interne. În urma ultimelor concluzii ale Consiliului European, vom uh, iniția discuții politice pe marginea unor uh, posibile orientări uh, de dezvoltare a politicii europene în domeniul justiției afaceri interne, prin intermediul evaluării realizărilor obținute în acest scop și, a, și, și o, și o abordare orientată către rezultate strategice. Aceste efecte se află pe agenda Consiliului Informal de Ministri din sectorul JAI, care va avea loc la Vilnius în 18-19 iulie. Și sper, uh, domnule președinte Aguilar, că veți participa și dumneavoastră la acest Consiliu. Știu că ne-ați promis acest lucru și uh, mă bucur că ne puteți confirma astăzi acest lucru, participarea dumneavoastră la acest Consiliu. Acum, în domeniul um, afacerilor interne, președinția noastră va aloca o atenție cu totul specială uh, protecției uh, frontierelor externe, migrației legale, cooperării în domeniul aplicării legii și combaterii crimei organizate și a terorismului. Acum aș dori să intru în detaliu pe marginea principalelor inițiative și priorităților noastre în fiecare din domeniile menționate, precum și cu privire la planurile și obiectivele președinției noastre în acest sens. Una din prioritățile principale ale președinției lituaniene va fi un management eficient și o protecție uh, bună a frontierelor externe ale Uniunii Europene. acest proces poate contribui în mod semnificativ la obiectivul de a construi o Europa mai uh, liberă, mai deschisă, mai credibilă și mai uh, sigură. Crearea unui uh, management eficient al frontierelor externe nu este numai în interesul țărilor din spațiul Schengen, ci și în interesul tuturor statelor care au renunțat la controlele la frontierele interne sau vor face acest lucru în viitor. De asemenea, acest proces este deosebit de important pentru combaterea um, terorismului, a crimei organizate, a migrației ilegale. Prin urmare, ne propunem să facem eforturi susținute în deliberările privind pachetul legislativ frontiere inteligente Smart Borders. Primele poziții pe care le-au exprimat statele membre în Consiliu au arătat că există preocupări semnificative cu privire la echilibrul posibil dintre costuri și beneficii în ceea ce privește aceste sisteme propuse, mai ales programul um, călătorilor uh, înregistrați. Uh, este evident că nu va fi deloc ușor să parcurgem aceste negocieri. Uh, în același timp am planificat uh, un calendar uh, foarte intens pentru deliberările pe marginea acestui pachet în cadrul grupurilor de lucru din Consiliu pentru a obține un progres cât mai rapid. Un alt subiect este propunerea de regulament privind regulile de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operaționale coordonate de, coordonate de uh, um, Agenția Europeană pentru Managementul uh, Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale, un, ale statelor membre ale Uniunii Europene. Suntem conștienți de importanța acestei legislații și vom face toate, toate eforturile posibile pentru ca decizia Curții de Justiție din acest domeniu să fie implementată cât mai curând. Acum, în ce privește Schengen, aș dori să-mi exprim recunoștința față de președinția irlandeză și față de Uh, membrii Parlamentului European pentru găsirea unei soluții în ceea ce privește pachetul legislativ uh, Guvernanța Schengen care sper că ne va permite să redeschidem uh, și alte negocieri care au fost înghețate pentru moment pe uh, alte subiecte legislative. Acum, cu privire la migrație, este foarte important să planificăm și să implementăm o politică eficientă a migrației. Sunt convins uh, că mm, resortisanții uh, din țările terțe care vin uh, cu cele mai bune intenții pe teritoriul Uniunii Europene pentru a lucra sau pentru a studia ar trebui să beneficieze de proceduri facilitate de uh, intrare și de călătorie. O politică eficientă de gestionare a migrației va contribui la redresarea economiei europene și la satisfacerea nivoilor specifice ale pieții muncii. De aceea, progresele în domeniul uh, legislației pe migrația legală uh, devin o prioritate pentru președinția noastră. De-a lungul uh, președinției irlandeze, negocierile cu Parlamentul privind directiva, lucră... directiva legată de lucrătorii sezonieri au fost practic încheiate um, și um, eforturile depuse de raportori, domnii Acolino și domnul Moraes, ne permit să continuăm acum pe aceste baze pentru a continua negocierile și pentru a um, găsi împreună soluții. De asemenea, ne face plăcere să continuăm colaborarea și cu doamna Wikström în uh, analizarea directivei privind uh, studenții și cercetătorii. Sigur că vom asigura, vom ă, acorda o atenție susținută și aspectelor legate de migrația ilegală. În acest domeniu aș dori să subliniez actualizarea planului de acțiuni ă, privind um, presiunile aduse de migrație. Un răspuns strategic. Acum, în domeniul securității interne, Uniunea Europeană trebuie să-și intensifice acțiunile pentru a asigura securitatea cetățenilor noștri și a vizitatorilor Uniunii Europene. Numai prin garantarea acestei securități putem să menținem credibilitatea Uniunii Europene. De aceea, inițiativele care își propun să îmbunătățească cooperarea pentru aplicarea legii și să întărească combaterea criminalității um, organizate și a terorismului se vor afla printre prioritățile principale ale președinției noastre. Câteva cuvinte acum despre reglementarea, regulamentul privind fonduri europene. Una din inițiativele cele mai importante din acest domeniu este propunerea de regulament privind Europol. Este primul dosar legislativ de la Tratatul de la Lisabona care afectează cooperarea uh, în domeniul aplicării legii la nivel european în combaterea criminalității organizate, precum și aspecte de securitate internă în general. Știu că Parlamentul European a avut o atitudine foarte serioasă și foarte responsabilă în acest domeniu și Consiliul la rândul său a început uh, eforturi susținute pentru a analiza și a delibera pe marginea unei propuneri la nivel de experți. Discuțiile din Consiliul JAI de la Luxemburg au arătat că majoritatea statelor membre sunt împotriva propunerii de fuziune între CEPOL și Europol. Vreau să vă asigur că președinția noastră va încerca să obțină progrese semnificative printr-o analiză intensă a propunerii în Consiliu la nivel de expert și la nivel politic. Un alt uh, act legislativ foarte important în acest moment pentru multe state membre este uh, registrul cu numele pasagerilor. Acest uh, mecanism de transfer de date funcționează deja în cadrul acordurilor bilaterale UE-SUA, Canada și Australia. Prin urmare, în opinia mea, este vital să existe o legislație internă în acest sector de asemenea. Avem foarte multe așteptări de la negocierile cu Parlamentul pe acest uh, aspect atât de delicat și vă voi solicita, cu tot respectul, domnule președinte, sprijinul în acest sens. Sunt sigur că prin intermediul discuțiilor constructive vom putea găsi o soluție care să asigure nivelul cel mai ridicat de securitate al datelor personale. Terorismul rămâne una dintre amenințările cele mai grave și cele mai substanțiale la adresa securității Uniunii Europene și a cetățenilor săi. Prin urmare, președinția noastră va acorda toată atenția problematicii combaterii terorismului, punând accent pe anumite aspecte de prevenire a extremismului violent, al radicalizării, recrutării pentru scopuri teroriste și finanțării actelor teroriste, precum și aspectului foarte delicat al așa numiților luptători străini. Există acum și foarte multe aspecte noi în domeniul uh, securității cibernetice. Nu le voi aborda pe toate, însă securitatea în spațiul uh, cibernetic este foarte complexă și uh, continuăm, com, um, plănuim să avem niște acțiuni foarte importante și în acest domeniu. Vom discuta despre acest subiect al securității cibernetice la Consiliul Informal de Ministri Jai de la Vilnius. Aș dori să subliniez că avem de-a face aici cu o provocare de natură globală. Ca urmare vom face eforturile de a găsi soluții nu numai la nivel intern, ci și prin intermediul cooperării internaționale cu partenerii strategici ai Uniunii Europene. Acum câteva cuvinte despre politica externă. Vom încerca să avansăm în dezvoltarea politicii externe a Uniunii Europene în domeniul justiției și afaceri interne prin întărirea cooperării cu țări terțe și prin continuarea dialogurilor politice cu principalii parteneri strategici ai Uniunii Europene. Ne-am propus să organizăm uh, reuniuni ministeriale uh, tradiționale deja în sectorul JAI cu SUA, Rusia și Balcanii de Vest. În cadrul președinției noastre considerăm că avem o ocazie foarte bună de a avansa și de a întări cooperarea în acest domeniu uh, în țările din parteneriatul estic. Dorim uh, să extindem uh, spațiul de securitate internă dincolo de frontierele externe ale Uniunii Europene. În acest sens, ne dorim uh, să organizăm o primă reuniune ministerială JAI, UE, Parteneriat Estic, pentru a discuta despre perspectivele unei cooperări mai strânse în domeniul justiției și afaceri interne. Stimați um, deputați, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Am vrut uh, să vă dau cât mai multe detalii posibile ca să uh, răspund anticipat la întrebările pe care le puteți avea, iar acum îi voi da cuvântul colegului meu, ministrul uh, de justiție din Lituania, Iozas Bernatonis, care ne va prezenta prioritățile președinției în domeniul justiției. Mulțumesc, domnule președinte. Sigur, uh, va fi o plăcere pentru mine să reprezint uh, Comisia uh, Libe la summitul JAI din Vilnius săptămâna viitoare. O să fiu acolo. Acum să îl ascultăm pe domnul Benastonis. Domnule președinte, onorați membrii ai Comisiei, doamnelor și domnilor. În primul rând, o să mă alătur uh, colegului meu, ministrul afacerilor externe, domnul Barakauskas, uh, și să spun că intenționăm să lucrăm îndeaproape cu dumneavoastră la această agendă încărcată în domeniul justiției și afacerilor interne. Aș vrea să ascult punctul dumneavoastră de vedere în legătură cu o serie de puncte aflate pe ordinea de zi. Pentru că avem un timp limitat la dispoziție, vreau ca cooperarea noastră să decurgă lin. Vreau să vă mulțumesc pentru susținerea în pregătirea pentru preluarea uh, președinției, în special uh, la întâlnirea din martie uh, cu președintele Comisiei, domnul Aguilar. O să continuăm să cooperăm în mod prietenos cu dumneavoastră pe toată durata președinției. O Europa credibilă Uh, în creștere și o Europa deschisă în domeniul uh, justiției. Uh, deci în acest domeniu ne vom concentra asupra măsurilor menite să refacă încrederea în economia Uniunii Europene, promovând creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Vom continua să întărim temeiul juridic pentru protecția datelor, pentru a face cetățenii uh, europeni tot mai uh, conștienți în legătură cu problemele europene. Vom avea o uh, conferință în Vilnius în acest uh, scop. Uh, în legătură cu drepturile uh, cetățenilor uh, europeni și liniile directoare în acest domeniu. cu acest scop de, creștere a Europei ne vom uh, concentra asupra unor măsuri menite să uh, aducă cu sine uh, creșterea economică. Pachetul privind protecția datelor uh, este o inițiativă complexă și importantă, menită să ajungă la un echilibru între protecția drepturilor persoanelor și promovarea creșterii economice, răspunzând în același timp uh, globalizării și uh, dezvoltării informatice. Reforma în domeniul protecției datelor este una dintre prioritățile cheie ale președinției noastre în domeniul justiției. Președinția va analiza în continuare Uh, atât regulamentul cât și directiva văzute ca un pachet. Uh, continuând um, activitatea colegilor irlandezi, președinția dorește să obțină progrese semnificative în negocierile privind regulamentul și uh, va încerca să obțină un acord asupra unor aspecte în Consiliu. Vreau să evidențiez faptul că, dat fiindcă chestiunile legate de protecția datelor sunt uh, foarte uh, complexe și au uh, efect pe termen lung, cu un impact asupra multor sectoare, trebuie să fim precauți și să analizăm cu atenție propunerile. Considerăm că rezultatele rapide nu trebuie să fie în detrimentul calității legislației. Președinția Uh, este uh, conștientă că acest calendar pentru pachetul uh, privind protecția datelor este unul foarte ambițios și dați-mi voi să vă asigur că ne vom concentra toată energia pentru analizarea acestor propuneri și suntem gata să avem un dialog constructiv cu raportorii la acest pachet, domnul Albrecht și domnul Druțas. Protecția intereselor financiare ale Uniunii avem uh, inițiative care sunt uh, în curs uh, și care vor fi finalizate în curând. O să încep cu directiva privind combaterea fraudei în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii. Acest lucru, această propunere este foarte pertinentă pentru bugetul Uniunii Europene, protecția acestuia prin intermediul legislației penale. Uh, Consiliul a ajuns la abordare generală în ceea ce privește proiectul de directivă atunci când se convine asupra temeiului juridic al unei uh, propuneri, trebuie să avem în vedere definiția fraudei, a sancțiunilor penale și uh, a termenelor de prescriere a infracțiunilor. Consiliul este acum gata să înceapă negocieri cu Parlamentul European în procedura legislativă ordinară. Așteptăm uh, raportul uh, viitor al comisiilor responsabile ca să putem să începem să lucrăm pe baza unui consens și deja suntem gata pentru contacte informale cu raportorul uh, domnul Aguilar. Directiva de combatere a fraudei merge mână în mână cu uh, viitoarea propunere a Comisiei privind uh, crearea biroului uh, procurorului public european au tot fost purtate discuții de mai bine de un deceniu pe această temă. Scopul nostru este să începem negocieri pe această nouă propunere. Va fi o chestiune complexă care va solicita toată atenția noastră și uh, un timp considerabil. Pe lângă propunerea privind uh, biroul procurorului uh, uh, public, vom lucra în continuare la reforma structurii Eurojust. Vom avea discuții în paralel. Primele discuții sunt planificate avea loc în luna septembrie. Directiva privind protecția monedei euro și altor monede împotriva contrafacerii prin uh, legislația penală va susține o Europa credibilă. Președinția va da uh, prioritate acestei directive. Instrumentul este unul extrem de important pentru a asigura stabilitatea și funcționarea și protecția adecvată a monedei euro și a altor monede împotriva contrafacerii. Președinția uh, dorește să aibă act, uh, dezbatere active și constructive în Consiliu pe acest document pentru a se ajunge la abordare generală. Așteptăm să cooperăm uh, strâns la acest dosar cu Parlamentul European și cu raportorul doamna McIntyre. Președinția va uh, lucra de asemenea la directiva privind uh, confiscarea și recuperarea activelor rezultate din uh, infracționalitate. Cred că adoptarea unor reguli minime la nivelul Uniunii Europene privind înghețarea și confiscarea activelor rezultate din activități criminale va constitui un pas important de a stăvili criminalitatea. Suntem uh, gata să continuăm uh, negocierile cu Parlamentul European și cu uh, raportorul său, doamna Macovei. Sperăm că eforturile noastre comune ne vor ajuta să ajungem la un consens pe marginea textului directive în ansamblul său, un text care să fie acceptabil pentru toate părțile. Uh, am luat notă cu mare satisfacție de progresul uh, luat, uh, realizat de președinția irlandeză în ceea ce privește Ordinul de Investigație European. Cu trei ani în urmă, statele membre au inițiat acest act. Cred că acest uh, ordin va servi ca un instrument practic care va uh, consolida cooperarea în materie penală. Președinția va continua dialogul activ și constructiv cu Parlamentul European și raportorul său, domnul Melo, astfel încât să ajungem la un acord care să fie acceptabil tuturor părților. Este important să demonstrăm că, în ciuda provocărilor actuale, Europa rămâne deschisă. Așa cum a spus colegul meu, domnul Barakauskas, una dintre prioritățile orizontale ale președinției este consolidarea și dezvoltarea relațiilor cu țările din parteneriatul estic. Din prima zi a președinției noastre a fost clar că trebuie să abordăm și probleme care nu fac parte din programul prezidenției, dar care au uh, ajuns foarte presante astăzi. Și mă refer la informarea în legătură cu uh, programul uh, Agenției de Securitate Națională a Statelor Unite, care sigur că a ridicat o serie de întrebări și uh, preocupări serioase. Dialogul cu omologii noștri americani a fost lansat ieri într-o întâlnire la Washington Coreperul va avea o a doua discuție pe această temă importantă mâine. Onorați membrii ai Parlamentului European, acestea sunt principalele priorități ale președinției lituaniene um, pentru că ciclul legislativ se apropie de final, trebuie să avem același interes de a încheia cu succes negocierile pe marginea unor texte legislative cheie. Vreau să uh, repet cât de dornici suntem să lucrăm împreună, să colaborăm în mod constructiv. Suntem convinși că prin cooperare vom uh, îndeplini obiectivele președinției noastre. Uh, în final, vreau să vă spun că vom avea plăcerea să urăm bun venit reprezentanților Comisiei la întâlnirea informală a Ministrilor Justiției și Afacerilor Interne în Vilnius. Sperăm că vom avea o colaborare lină și productivă. jūsų nuomonės ar komentarus. Ar... Dacă vreți să adresați uh, întrebări sau să faceți comentarii. Suntem gata să răspundem. Uh, sigur, putem să spunem ambilor miniștri că prin prezentările făcute, din aceste prezentări, uh, reiese faptul că aveți toate șansele și contribuția dumneavoastră Uh, de a ajuta la îndeplinirea acestor obiective este esențială. Uh, dau acum cuvântul membrilor comisiei care doresc uh, să facă observații sau să pună întrebări. Vreau să vă spun că timpul alocat acestor prezentări a fost de o oră și 15 minute. Am invitat și pe ministrul italian Uh, să facă o prezentare. Uh, sigur, putem să prelungim puțin uh, această, acest punct, însă vă rog să vă concentrați, să respectați timpul. E o listă nu foarte scurtă, dar totuși nici foarte lungă, așa încât dacă vă puteți limita la 2-3 minute ar fi foarte bine. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Matiu, Uh, în ceea ce ne privește, suntem foarte bucuroși uh, că v-am putut uh, primi aici, în Comisia Libe, așa cum a spus-o președintele nostru, veniți într-un moment crucial al mandatului nostru. Am finalizat o serie de dosare extrem de importante. Știți foarte bine, anul viitor aceste dosare vor fi aproape finalizate. Oricum, în ceea ce ne privește, o serie de dosare sunt foarte importante. Unele au fost încheiate, Ați vorbit, domnule ministru, de Schengen. Suntem foarte bucuroși de ceea ce s-a făcut în privința Schengen, cu o mai bună guvernanță europeană, mai multă securitate pentru cetățenii europeni și apoi o liberă circulație care este un bun câștigat pentru cetățenii europeni. Asta am obținut, deci suntem foarte mulțumiți de acordul care a fost realizat. Ați vorbit de migrație, migrația economică. Dorim efectiv cu rapoarte, prin rapoartele pe care le-am avut în fața noastră să, și sperăm ca sub președinția lituaniană să se încheie aceste dosare, să avem o migrație eficientă uh, pentru persoanele care vin să lucreze, care vin să studieze aici și sperăm că uh, cele două dosare care corespund ultimei părți a mandatului vor fi încheiate foarte, foarte rapid. Ați vorbit și de CEPOL și de Europol. În această dimineață uh, am avut prezentarea raportului. Majoritatea grupurilor politice se împotrivesc fuziunii între uh, CEPOL și Europol pentru că nu va exista o valoare adăugată pe care ar aduce-o cu sine această fuziune și pentru că uh, dorim uh, perenizarea formării uh, poliției la nivel european. Unele state membre doresc ca poliția să poată să fie în continuare uh, formată de, uh, și uh, să fie reprezentată de agenția CEPOL. Deci uh, asta am stabilit în această dimineață. Am avut ocazia să o spunem. O serie de dosare sunt foarte importante pentru noi. Dosarul privind protecția datelor e vorba atât de directivă cât și de regulament, apoi um, registrul cu numele pasagerilor. Știți foarte bine că PP-ul s-a angajat foarte mult, apoi confiscarea activelor rezultate din activități infracționale, care este important uh, pentru noi, uh, Ordinul European de Anchet de anchetă și, de asemenea, ați evocat uh, și alte uh, dosare, radicalizarea tinerilor, care este foarte importantă pentru noi. Uh, Comisia a făcut o comunicare, știu că ați făcut și dumneavoastră una, în ceea ce privește integrarea populației uh, Roma. Uh, este un aspect asupra căruia veghem, integrarea acestei populații. Uh, suntem foarte atenți la acest aspect împreună cu colega noastră, doamna Iaroca dorim ca lucrurile să ia amploare și să câștige substanță și asta ne-ar mulțumi. Vă mulțumesc. Președinte, doamna Botcurt, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. Una se referă la frauda financiară, pentru că dumneavoastră ne-ați spus că uh, se va regăsi pe ordinea de zi uh, o directivă importantă în această privință, însă îmi lipsește directiva privind abuzul pe piață. Președinția irlandeză tocmai uh, terminase regulamentul pe marginea acestei teme. Și mă întrebam dacă tot uh, restabilim uh, încrederea în piețele financiare și dacă aceasta este o prioritate importantă a Uniunii Europene, cum va arăta calendarul uh, cu privire la negocierile în trialog pe acest subiect? Pentru că Parlamentul a ajuns oarecum la o concluzie în această privință, însă mă întrebam care este părerea uh, președinției lituaniene, ce va face în acest sens și dacă ambiția dumneavoastră este de a încheia la sfârșitul președinției dumneavoastră negocierile cu privire la această directivă specifică. O altă întrebare se referă la antidiscriminare, antidiscriminarea orizontală și directiva uh, corespunzătoare. Acest proiect a murit sau se dorește a se înregistra progrese și cu privire la această directivă. Pentru că este deja de 5 ani în discuție și cred că pentru cetățenii Uniunii Europene, 500 de milioane de cetățeni, aceasta este o directivă foarte importantă. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamna Weber. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, domnilor miniștri pentru prezentările susținute, prezentări cu privire la priorități. Este un program foarte ambițios și sper să reușiți, vă doresc succes în uh, încercările dumneavoastră. Dacă veți reuși, toți cetățenii Uniunii Europene vor avea de câștigat. Am uh, câteva întrebări succinte adresate fiecărui ministru, dar poate și amândurora în același timp. Salut faptul că ați menționat faptul că protecția datelor va fi considerat uh, un pachet, pentru că și noi suntem de părere că este foarte important ca directiva să fie abordată în același timp cu regulamentul. De asemenea, am o întrebare asemănătoare cu cea a colegei mele, și anume ce se va întâmpla cu directiva privind uh, antidiscriminarea și, în această privință, pentru grupul meu politic, combaterea discriminării reprezintă o prioritate majoră, de aceea aș dori să vă rog să spuneți câteva cuvinte despre legislația care a fost considerată a fi homofobă în Lituania, respectiv despre situația actuală cu privire la paradele uh, gay din Lituania. În ceea ce privește discuțiile cu partenerii noștri americani, adevărul este că aici nu este vorba numai despre prism, ci în prezent vorbim și despre guvernele statelor membre ale Uniunii Europene, care și ele uh, trebuie să-și preia propria răspundere în această privință. De aceea mă întreb dacă la grupul de lucru care va fi înființat, Parlamentul European va fi reprezentat. Și mai am câteva întrebări și pentru domnul ministru Barakauskas. Trebuie să recunosc că pentru grupul meu politic uh, PNR-ul Uniunii Europene nu reprezintă o prioritate. Noi am spus mereu că pe noi ne interesează mai degrabă directiva privind protecția datelor și uh, încheierea acesteia decât PNR-ul UE. Însă, mă interesează uh, relația PNR-Rusia, pentru că am încercat să aflăm uh, din partea Comisiei uh, în mai multe moduri informații referitor la acest lucru. Până acum a fost dificil, dacă nu imposibil, uh, să obținem aceste informații. De aceea mă întreb la ce se gândește președinția atunci când tratează uh, regulamentele PNR uh, și regulile impuse de Rusia. Și am o întrebare și referitoare la aderarea celor două țări, România și Bulgaria, la spațiul Schengen. Până una alta, cu toții știm că criteriile tehnice sunt îndeplinite în totalitatea de cele două țări. Și aș vrea să știu dacă dumneavoastră personal, respectiv Lituania, în calitate de președinție, are o strategie de a convinge acele state membre mai uh, rezistente de a accepta aderarea. Mulțumesc, doamna Flotr. Bonjour. Mulțumesc. Uh, îi salut și eu pe cei doi miniștri și le urez bun venit. Văd că vă face plăcere să fiți printre noi, uh, împărtășim această plăcere. Cooperarea este punctul de plecare pentru realizări care sunt utile pentru cetățenii europeni. Președinția lituaniană sosește în uh, plin scandal Snowden. De asemenea, uh, suntem în uh, curs de a pune cumva sub semnul întrebării colaborarea noastră atât de veche și um, relațiile pe care le avem cu Statele Unite în cadrul acestui scandal. Uh, de asemenea, uh, s-a vorbit și despre transporturile ilegale CIA de persoane care sunt torturate și care au fost răpite. Iată deci elemente care pun uh, la îndoială încrederea pe care cetățenii noștri pot să o mai aibă față de politicieni care pun totul în spatele luptei uh, contra terorismul. Programul CIA Uh, desfășurat pe teritoriul european a fost tratat cu foarte mare seriozitate de către dumneavoastră. Știu că ați uh, uh, cerut deja și ați declanșat două anchete, deci cred că țara dumneavoastră este una din cele mai bine plasate pentru a interveni în aceste scandaluri. O să aștept să mă ascultați, domnule ministru. Aici sunt. Bun. <laughs> Voi continua așadar, foarte rapid. S-au uh, făcut recomandări uh, așadar la adresa Consiliului, la adresa uh, Comisiei, dar eu mă adresez mai ales acum Consiliului și vă întreb ce inițiative veți lua pentru ca uh, Uh, Consiliul să ceară statelor membre să își dezvăluie contribuția la programul uh, CIA. Ce veți uh, face pentru a sprijini statele membre pentru a redeschide aceste anchete? pentru că până în prezent nu s-au analizat cauzele cazurilor de tortură și de răpire. aveți posibilitatea să deveniți acum acea mare țară a Uniunii Europene care să dea, să dea un exemplu uh, cetățenilor, un exemplu de apărare a drepturilor fundamentale. Și ce inițiative uh, doriți să luați? ca răspuns la scrisoarea transmisă de cinci uh, state membre cu privire la mecanismul de monitorizare a situației drepturilor fundamentale în statele membre. Comisia a anunțat uh, o comunicare în acest sens și Consiliul uh, se așteaptă de la Consiliu o reacție cu privire la acest mecanism de monitorizare a respectării drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană. Mulțumesc! I remind the For... Domnul Kirkhope, acum raportor pentru uh, PNR-ul european. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi fi cât se poate de rapid și îmi cer scuze în avans pentru că avem un, o conferință cu privire la uh, copiii neînsoțiți uh, în altă parte, așadar după ce adresez întrebarea va trebui să plec. Nu este atât de mult o întrebare cât mai degrabă un comentariu. În primul rând, salut cu căldură uh, președinția lituaniană și de asemenea lista de obiective pe care și-a stabilit-o, listă pe care o consider foarte ambițioasă. În ceea ce privește PNR-ul, aș vrea să mulțumesc ministrilor pentru faptul că sprijină um, această inițiativă foarte importantă care a devenit mai importantă decât oricând în acest moment. Și mm, în ceea ce privește uh, acordul PNR între UE și Rusia, um, consider că trebuie să fim cât se poate de precauți, să nu acceptăm prea multe acorduri bilaterale fără ca acestea să fie controlate bine în prealabil. În primul rând avem nevoie de uh, un control foarte bun și de niște standarde înalte, uh, de acorduri care să respecte toate aceste criterii în contextul PNR. Toate aceste lucruri sunt importante. De asemenea, uh, mai doresc să vă spun un lucru, succint, și anume că cred că um, Siguranța cibernetică reprezintă un lucru foarte important și văd că este o prioritate a dumneavoastră. Mult prea, mulți politicieni au discutat despre acest lucru, însă, din păcate, nu au tratat subiectul concret sau nu au făcut nimic concret în această privință. Trebuie să ne amintim că miliarde de euro ajung în mâinile infractorilor prin uh, infra intermediul infracțiunilor cibernetice. Nu se poate să mai acceptăm așa ceva, știi? Cunoaștem că există astfel de infracțiuni, dar în secolul 21 uh, crima cibernetică a devenit o um, problemă foarte mare și uh, consider că trebuie să uh, rămână o prioritate, iar dacă va rămâne, noi o vom sprijini cât se poate de mult în continuare. Președintele, mulțumesc. Vom continua cu întrebările celorlalți deputați. Vă rog să țineți minte două minute per vorbitor pentru a avea timp și pentru răspunsuri. Doamna Corața Bild. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu câte poate de succintă. Salut și eu prima președinție lituaniană, prima președinție baltică și pe ministrii prezenți. Sprijin programul pe care tocmai l-ați prezentat și prioritățile menționate. Foarte rapid, cred că timpul va fi un factor foarte important. Așadar, ajutați-ne să facem progrese cu privire la legislații importante precum uh, lucrătorii sezonieri, uh, ECR-ul și uh, Uh, studenții și cercetătorii care uh, sunt subiecte pe care le dezbatem în acest moment. Economia din Europa uh, este se sprijină pe cunoștințe, pe inputuri și trebuie să promovăm cercetarea și inovația. Ați menționat și protecția datelor. De aceea aș vrea să spun că am dorit să mergem mai departe și pe această direcție și să sperăm că uh, Uh, va exista o declupare, decuplare între PNR și protecția datelor. Și aș vrea să acordăm atenție specială și copiilor, respectiv accesul, accesului copiilor la internet. Sper că vom putea înțelege la Parlament uh, diferența între a oferi protecția datelor maximă și uh, informațiile și serviciul de informații. Este păcat că anumite persoane nu înțeleg diferența între aceste concepte. Poate ne veți putea ajuta să înțelegem mai bine acest lucru și să uh, nu permitem uh, ca dosarul privind protecția datelor să uh, ne fie răpit. De asemenea, sunt bucuroasă că ați menționat și ordinul de uh, investigare, de anchetare. Uh, acesta completează ordinul privind uh, arestarea preventivă și sper că vom putea să continuăm și cu acest dosar. Vă mulțumesc, mai avem mult mai multe de făcut, dar acestea sunt niște highlight-uri ale programului nostru. Mulțumesc, domnule Înciu. Președinte, doresc și eu să le urez bun venit uh, domnilor miniștri aici la Comisia Libe și să le urez succes pentru viitoarele șase luni uh, privind președinția pe care o vor, o vor conduce. Aș dori, um, datorită faptului, pentru că sunt uh, raportor, coraportor și shadow raportor pentru pachetul Smart Borders, uh, să pun o întrebare care am mai pus-o Consiliului și o pus și dumneavoastră. În cadrul financiar multianual pentru fondurile de securitate interne se acest fond s-a diminuat cu aproximativ un miliard de euro. Uh, suma pentru Smart Borders, uh, alocată pentru Smart Borders, este de un miliard 100 de milioane de euro. Credeți că uh, datorită acestei diminuări acest pachet Smart Borders va fi întârziat sau poate chiar se va renunța la terminarea acestui, acestui proiect ținând cont de faptul că și aici la Parlamentul European nu este foarte susținut de o parte din grupurile politice datorită, știu eu, faptului că proporționalitatea în acest pachet privind costurile și beneficiile nu este foarte clară. Și aș mai avea o întrebare pentru dumneavoastră, de fapt o remarcă pe care și colega Renate Weber a pus-o legat de accesarea la spațiul Schengen a celor două state, România și Bulgaria, ă, poate cele mai bine pregătite din punct de vedere tehnic la ora actuală din toată Uniunea Europeană. Ă, toate celelalte președinții, începând cu 2011, au avut ă, ca prioritate în programul dânșilor acest punct eu cred că neincluzându-l în program poate va fi o chestiune bună pentru România și Bulgaria și se va realiza în timpul uh, președinției dumneavoastră. Mulțumesc. Thank you, Mrs. Morcunaite. Mulțumesc, uh, domnul Morcon, doamna Morconaite. Šito komiteto narė, bet labai malonu pasveikinti savo šalies ministrus. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt membru în, acest, uh, în această comisie, însă îi salut pe miniștri și uh, le mulțumesc pentru prezentarea priorităților. Colegii au menționat uh, mai multe lucruri care trebuie făcute, ceea ce arată că suntem interesați de um, aceste lucruri aici la Parlament de angajamentele pe care vi le-ați asumat, iar unul dintre aspectele pe care doream să le menționez se referă la activarea anumitor instituții, precum uh, măsurarea Europolului și Cepolului. Uh, Domnul ministru a menționat anumite activități ale Consiliului, dar aș vrea să aud mai multe cu privire la uh, președinția Lituaniei și la poziția acesteia cu privire la protecția cetățenilor, la uh, siguranța cibernetică, măsuri de uh, combatere a terorismului și, de asemenea, noi dorim să ne protejăm cetățenii pe cât se poate de mult posibil, însă, în această perioadă dificilă, considerați că uh, existența acestor instituții, acestui număr mare de instituții, reprezintă un avantaj sau mai degrabă un dezavantaj? A existat un atac din partea unei țări terțe asupra unei instituții a noastră și aș vrea să știu cum considerați uh, sau cum evaluați uh, posibilitatea de a institui un uh, sistem comun de răspuns, uh, de reacție la uh, anumite probleme. De asemenea, uh, aș vrea să știu părerea dumneavoastră referitor la aspecte legate de infracțiunea cibernetică. Mulțumesc, domnule președinte. Acest uh, program al dumneavoastră în contextul anului inițiative cetățenești europene este unul foarte ambițios. Trebuie să ținem cont, într-adevăr, de uh, nevoile cetățenilor, dar nu ne-ați prezentat suficiente detalii concrete. Așadar, am vrea să auzim mai multe. De asemenea, ați vorbit despre uh, legalizarea formalităților, um, uh, dar am vrea să știm mai multe amănunte pe această direcție. Președinte, mulțumesc, doamna Ramiro Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să salut și eu reprezentanții primei președinții baltice, în Spania am uh, făcut această experiență importantă și vreau să le mulțumesc ministrilor pentru prezența lor aici și ministrului de interne aș vrea să adresez o întrebare. Ținând cont de faptul că avem multe îngrijorări cu privire la frontierele noastre externe, aceasta este una dintre problemele majore ale Europei în acest moment, Aș vrea să știu dacă aveți vreo intenție de a lua în considerare cooperarea cu țările terțe, astfel încât să încercați să clarificați această situație. De asemenea, cu privire la negocierile privind PNR-ul, acordul PNR, avem uh, acest instrument important, acordul cu Statele Unite, și aș vrea să știu dacă sau în ce măsură Îngrijorările cu privire la siguranță și securitate au dus la crearea unei situații în care 11 milioane de rezidenți ilegali din Statele Unite vor fi considerați rezidenți ilegali, eh, legali peste noapte. Va eh, afecta acest lucru acordul PNR? De asemenea, împărtășim îngrijorările care au fost exprimate de către președinția lituaniană, însă am vrea să vedem uh, niște garanții procedurale oferite. De exemplu, asistență juridică gratuită. Acest lucru ar fi trebuit să fie oferit persoanelor cu dizabilități sau persoanelor vulnerabile. Însă nu ați menționat o astfel de măsură printre prioritățile dumneavoastră. Uh, un alt lucru important pentru Europa, care trebuie extins uh, asupra migranților și asupra solicitanților de azil, Uh, care sunt uh, reținuți în centre de detenție. Aveți uh, vreo părere cu privire la acest lucru, pentru că și acestea sunt aspecte importante pentru cetățenii europeni. Nu trebuie să vorbim numai despre cetățenia europeană, ci și despre drepturile omului și protecția datelor. Președintele, vă rog să fiți mai succinți, astfel încât să avem timp pentru răspunsurile președinților. Doamna Batten și apoi domnul Brons. Domnul Batten, domnul Batten. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu cât se poate de succint. Trei întrebări Uh, unele dintre ele au fost acoperite deja. Care este părerea o Lituaniei cu privire la o fuziune între Europol și CEPOL? Sunteți pentru sau împotrivă? În al doilea rând, cu privire la uh, pachetul privind uh, frontierele inteligente, credeți că toate uh, agențiile de executare uh, a legii a UE și non-UE ar trebui să fie incluse în acest pachet și care este perspectiva dumneavoastră asupra acestui pachet. Numărul 3. Cu privire la Schengen. Care este părerea dumneavoastră cu privire la extinderea zonei Schengen, astfel încât aceasta să includă și Bulgaria și România? Aveți de gând să introduceți acțiuni specifice? Și aș vrea să știu dacă Lituania este îngrijorată în mod special cu privire la implicațiile crimei organizate odată cu eventuala intrare a României și Bulgariei la spațiul Schengen. Considerați uh, că trebuie luate măsuri pentru a preveni aderarea acestora. You made your point. Thank you. Thank you. Now, Mr. Brons, final turn. Domnul Brons, vă rog. Salut faptul că ați prioritizat controlul uh, frontierelor externe pentru a combate migrația ilegală și pentru a face o legătură între controlul granițelor uh, externe și uh, combaterea traficului de persoane. Nu știu dacă veți reuși să faceți acest lucru în realitate. Uh, nu există facilități care să preia uh, atât de multe persoane și există și un lobby activ cu privire la uh, oprirea migrației ilegale. Reprezentant dacă um, nu se acordă unui solicitant de azil azil, atunci se poate întâmpla ca acest document să nu mai fie revizuit. De asemenea, piața muncii este foarte importantă. Există uh, rate mari de șomaj în multe țări europene. Pe de altă parte, nu există ocupare pentru mulți uh, imigranți care sosesc, pentru că ei nu pot fi calificați. Sigur că trebuie să-i tratăm ca ființe umane, chiar dacă ei uh, nu reușesc să se integreze. A, însă, modul în care îi tratăm seamănă foarte mult cu traficul de persoane. Mulțumesc, domnule Bronz. Putem observa că au fost adresate multe întrebări și există multe puncte de discutat. Este vorba despre prima președinție baltică, așteptările sunt mari, așadar va trebui să răspundeți cu mare atenție la fiecare punct, dar vă rog să sintetizați și așteptăm cu nerăbdare să auzim mult mai multe de la dumneavoastră. În primul rând, au cuvântul domnului Baracauskas, ministrul justiției. Interior minister. Taip, labai, labai, labai ačiū. Aš žinot, aš esu labai laimingas. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Mă bucur uh, să văd că mi-ați arătat astfel uh, care este esența muncii dumneavoastră și întrebările pe care mi le-ați adresat uh, sunt importante pentru întreaga Europa. M-ați întrebat ce părere avem despre fuziunea cu CEPOL. Știți că în 7 și 8 iunie a avut loc un consiliu la Luxemburg și majoritatea statelor membre nu a aprobat această posibilă fuziune. Unele state membre au cerut să se găsească soluții care să garanteze independența ambelor instituții, eventual prin fuzionarea administrației celor două instituții. Deci numai administrația, partea administrativă să fuzioneze. Probabil că în momentul în care acordul cu Regatul Unit se va încheia, se vor putea face și alte, se vor putea parcurge și alți pași. În orice caz, această propunere trebuie reexaminată. În orice caz, vă asigur că mm, Consiliul va coopera cu Parlamentul European pentru a obține o funcționare cât mai eficientă a ambelor instituții și a relațiilor dintre acestea. Cred că doamna Weber, nu din partea ALDE, pe care o cunosc foarte bine, mi-a adresat uh, câteva întrebări foarte interesante pentru care îi mulțumesc. Cu privire la Schengen, pot să mă refer la etapele pe care le vom parcurge în ceea ce privește Bulgaria și România. Înțeleg că aderarea acestor două țări se află în așteptare deja de mai mulți ani. Mai multe state sunt uh, îngrijorate de faptul că anumite uh, state membre actuale au aparținut în trecut blocului estic. Lituania însă dorește să aducă o rezolvare cât mai bună a acestei situații. De asemenea, s-au mai adresat întrebări cu privire la cetățenii ruși și la datele cu caracter personal. Cred că mm, am auzit această întrebare de altfel în repetate rânduri. Cred că această problemă trebuie să fie analizată din perspectiva tuturor aspectelor implicate. Astăzi, în Uniunea Europeană, au loc negocieri cu Rusia pentru ca uh, Uh, acest proces să nu reprezinte niciun fel de risc pentru cetățenii europeni. De altfel, un protocol între Uniunea Europeană și Rusia în acest sens a fost deja convenit. Uniunea Europeană are nevoie de această directivă privind registrul uh, cu numele pasagerilor, care va reglementa situația la nivel european. Apoi am avut o întrebare de la domnul Kirchhoff, foarte, o întrebare foarte largă. Văd că domnul deputat a părăsit sala, dar uh, și alți uh, colegi s-au referit la problema securității. Pot să vă vorbesc despre amenințările cu care se confruntă Uniunea Europeană. Toate problematicii pe care le-am discutat cu SUA au un caracter nou pentru noi și mă gândesc în primul rând la atacurile împotriva sistemelor de alimentare cu apă, gaz, electricitate, dacă aici nu există o protecție a securității, um, funcționarea instituțiilor din Uniunea Europeană poate să fie pusă în pericol. De aceea cred că statele membre ar trebui să fie foarte atente la acest subiect și să ia decizii care să asigure o securitate la un nivel cât mai uh, mare. Mă refer la securitatea cibernetică. Acum întrebarea domnului Enciu care s-a referit la pachetul Smart Borders și la avantajele pe care trebuie să le aibă aici cetățenii europeni. Sigur că aici nu este vorba numai despre deplasările cetățenilor europeni, ci și despre resortisanții din țările terțe care intră pe teritoriul european prin frontierele europene. Sistemul nu se va schimba. Uniunea Europeană își propune să devină mai deschisă, dar și mai sigură. Fluxurile de călători sunt din ce în ce mai mari, ca urmare, fără implementarea unor noi tehnologii, nu putem progresa și trebuie să înțelegem că astăzi este dificil de știut de ce finanțări foarte mari va fi nevoie dacă nu implementăm aceste tehnologii moderne. Ehm, fluxurile de persoane care vin din exterior către Uniunea Europeană sunt în creștere în fiecare an și uh, știu că Se estimează că aproximativ 6 milioane de cetățeni din țări terțe intră pe uh, teritoriul european. Acum, cu privire la pachetul uh, Smart Borders, înțeleg că nu este deloc un proiect ieftin și avem aici numai 1,1 miliarde de euro care au fost prevăzuți pentru uh, finanțare. Nu știu dacă se poate preconiza obținerea unei securități suficiente din punctul de vedere al acestor fonduri. Dacă fiecare țară s-ar implica însă la rândul său în mod individual, uh, sigur că costurile ar fi și mai mari. Costurile sunt micșorate în momentul în care acest proiect este unul de natură europeană. Problema însă este că trebuie să calculăm uh, care vor fi costurile suplimentare aici în termen de personal care va fi necesar. Uh, pentru implementarea acestor acțiuni. Și uh, acum uh, îi voi da cuvântul uh, colegului meu, însă înainte de asta aș vrea să spun câteva cuvinte și despre parteneriatul estic. Vom discuta cu toți miniștrii în 7 și 8 octombrie la Luxemburg, um, ocazie cu care vă invit pe toți să participați la o discuție comună. Mulțumesc, stimate domnule ministru și îl rugăm acum și pe Ministrul Justiției să facă un rezumat, pentru că mai avem uh, și alte aspecte de discutat și uh, vă rog să fiți cât mai concis. Vă rog foarte mult pentru uh, a putea continua apoi cu ordinea de zi. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt încântat, dragi membri ai acestei comisii, uh, pentru interesul manifestat pentru programul nostru. Au fost adresate o serie de întrebări, o să încerc să răspund la ele. În uh, ceea ce privește uh, întrebarea doamnei Weber și a doamnei Corața Bilt în legătură cu pachetul uh, uh, privind protecția datelor. Avem obiective foarte ambițioase, vrem să lucrăm atât la directivă cât și la regulament. Ele se vor uh, afla pe agenda întâlnirii ministeriale informale și pe agenda întâlnirii formale a ministrilor de justiție din decembrie. În ceea ce privește uh, directiva privind confiscarea și recuperarea activelor generate de activități uh, infracționale, o să finalizăm negocierile cu uh, Parlamentul European pe durata președinției noastre, de asemenea și în ceea ce privește directiva privind combaterea discriminării. Uh, asemenea președinției irlandeze. Am încercat să facem progrese la nivelul uh, grupurilor de lucru. Vom aborda uh, dezacordurile care există pe marginea definițiilor în ceea ce privește paradele homosexualilor. Acestea nu au fost interzise în Lituania. Uh, și au fost discuții numai uh, cu privire la locul de desfășurare cu uh, Consiliul Municipal. Avem întâlniri periodice cu comunitatea LGBT și cu conducătorii acestei. Am abordat aceste probleme, iar problem, părerea mea pe această temă este că Lituania în uh, cei 20 de ani de independență a realizat multe progrese și cred că uh, Parlamentul uh, European a primit informații unilateral în această privință. Acum, în ceea ce privește CIA-ul și zborurile acestora, am avut o discuție aprofundată pe această temă. Ceea ce pot să spun este că Lituania a obținut uh, progresul cel mai uh, considerabil uh, între țările menționate. Am desfășurat anchete și nu am găsit dovezi că astfel de acte de tortură au avut loc pe teritoriul Lituaniei. Dacă există dovezi obiective, procuratura poate să redeschidă acest dosar însă aceste chestiuni nu trebuie uh, să fie uh, abordate uh, pe baza unor alegații sau a unor articole apărute în presă. Desigur, am putea să vorbim și despre alte lucruri, timpul însă ne presează și cred că am răspuns la întrebările dumneavoastră cele mai uh, Uh, presante. Uh, răspunsurile celelalte le regăsiți în prezentarea mea și cred că pe durata președinției lituaniene ne vom putea uh, referi din nou la astfel de aspecte. Văd că doamna Boscurt a ridicat Uh, în discuție problema directivei de combatere a discriminării. Sunt gata să răspund la această întrebare, dar nu pot să o fac uh, în timpul. Directiva privind uh, abuzul de piață. Am pus o întrebare în legătură cu asta. Suntem gata să abordăm această directivă privind abuzul uh, de uh, piață. Uh, nu vrem ca ea să fie înghețată, o vom analiza în continuare. Mes esam pasirengę pradėti dėrybas dėl jos. Și suntem gata să deschidem negocierile. Doamnă Boscurt, Dați-mi voie să repet răspunsul. În calitate de președinție, suntem gata să deschidem uh, uh, negocierile cu Parlamentul European pe marginea acestei directive. Președintele, sigur, vom avea și alte ocazii de uh, a aprofunda această discuție. Uh, Vă mulțumim uh, din suflet uh, atât ministrului Baracauscas uh, și domnului Bernatonis, miniștrii afacerilor interne și ministrul justiției. Așteptăm să colaborăm eficient și strâns cu președinția lituaniană, astfel încât președinția lituaniană să valorifice cât mai bine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 please. Rafael, hasta la próxima. Nos veremos en Vilnius, en Vilnius, Vilnius. Bye. Bye. We'll be seeing you. Bye. Bye. Bye. Plenty of entire room. <laughs> Eh? Thank you all. Thank you all. Thank you all. I beg. I call for your attention. I call for your attention. Uh, președintele, bun, vă rog să ne acordați puțină atenție. Uh, Le-am spus la revedere celor doi miniștri, le mulțumim din nou, dar trebuie să continuăm. Uh, trecem la punctul 22 de pe ordinea de zi, un schimb de opinii cu doamna Cecil Kenge ministrul uh, integrării din Italia. Fiți binevenită! Sunt sigur că pentru toți este o onoare și un uh, privilegiu să îi spunem uh, bun venit uh, în cadrul Comisiei Libe doamnei ministru. În ceea ce privește articolul 79 din tratatul prin, uh, de funcționare a Uniunii Europene. O politică finală există. Acest articol a fost foarte atent uh, redactat, uh, spunând că integrarea este uh, un proces cu două sensuri și care implică o serie de probleme, cum ar fi ocuparea forței de muncă, educația, sănătatea Uh, sigur, uh, în ciuda crizei economice, Italia rămâne o țară majoră pentru, ca destinație pentru migrația în căutarea unor locuri de muncă și pentru solicitarea de azil. Astăzi, dacă îmi permiteți, uh, doamnă ministru Chence, suntem foarte onorați că sunteți în mijlocul nostru. Este uh, o mare plăcere și uh, un privilegiu să ascultăm direct de la dumneavoastră punctul dumneavoastră de vedere și faptul că ați respectat, ați răspuns uh, invitației uh, noastre. Vă mulțumim uh, pentru că uh, vă adresați Comisiei Libe. Aveți cuvântul, doamnă ministru. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc uh, președintelui și eurodeputaților pentru invitația de a participa în lucrările comisiei. Comisie ce joacă un rol important uh, în uh, funcționarea Parlamentului. Vreau să mulțumesc Parlamentului European și președintelui Schulz pentru solidaritatea de care au dat dovadă în ceea ce mă privește. într-adevăr, uh, există o nouă politică și o nouă cale uh, pe care s-a pornit în Italia. Această recunoaștere este, recunoștință este și pentru primul ministru uh, al Italiei care m-a numit a numit la conducerea acestui minister o persoană care s-a născut într-o altă țară și care a ales o țară europeană ca o uh, țară de destinație. Italia a devenit țara mea acum. Mandatul meu în calitate de ministru al integrării este semnul unei schimbări profundă în uh, felul în care este gestionată această chestiune. Se recunoaște acum că fenomenul migrației nu trebuie uh, să fie abordat ca o urgență, ci trebuie să uh, îl abordăm în fiecare zi, în mod structurat. Migrația este o chestiune structurală acum care caracterizează Uh, secolul pe care îl trăim în Europa. Pentru că Italia a fost uh, o țară care uh, a primit și a fost destinația unor fluxuri migratoare de-a lungul secolelor. E vorba aici și de politici care întăresc uh, legăturile dintre noi, legăturile dintre țara din care venim și țara unde am optat să locuim. Trebuie însă gestionat uh, pozitiv acest fenomen. Este vorba de un proces uh, care are în vedere o serie de sectoare ale vieții economice și sociale cu un impact asupra acestora. Migranții pot să joace un rol important în țesutul economic al unei țări, dată fiind uh, prezența migranților care poate să ajute la compensarea unor uh, dezechilibre uh, demografice sau Trebuie să avem o guvernanță eficientă pentru a evita tensiunile sociale cu populația locală. Și acestea sunt instrumentalizate din motive uh, ideologice. Mandatul meu este să uh, fac lumea să cunoască importanța comunicării. Migrația nu este și nu trebuie văzută ca uh, Uh, o amenințare. Pentru asta e nevoie de comunicare transparentă, dar și de posibilitatea de a folosi termenii uh, adecvați. Uh, să se utilizeze o convenție care există deja. Apoi să se pună în evidență avantajul bilateral s a vorbit despre ideea Uh, cetățenilor care sunt deplin conștienți de acest aspect uh, în Italia. Chiar președintele italian s-a referit uh, la acest lucru. Este de aceea important să recunoaștem că migranții uh, sunt uh, tot mai mult mânați de uh, interese economice. 25% uh, uh, din migranții din uh, Italia vin aici ca să lucreze și migranții sunt cuprinși în țesutul economic al Italiei. Schimburile între țara de origine și țara de destinație sunt importante și ne ajută să dezvoltăm modalități de integrare a migranților în sistemul social. De altfel, sistemul social trebuie să fie pregătit să facă față acestor uh, cereri. Sigur, există drepturi, dar există și obligații pentru migranți atunci când sosesc uh, într-o țară. Vreau să mulțumesc uh, papei pentru vizita pe care a făcut-o la Lampedusa și încă o dată a pus în lumină drepturile și obligațiile de care se bucură migranții. Cred că unul dintre domeniile la care uh, trebuie să uh, ne referim cu predilecție este școala. Uh, școala uh, joacă un rol uh, important îi ajută pe copii să se integreze, le dă o educație și la școală diferite culturi, diferite tradiții se pot întâlni. Uh, a apărut astfel o idee a uh, unei uh, școli a interculturalismului care dă posibilitatea copiilor să învețe unii de la ceilalți unul dintre lucrurile pe care uh, trebuie uh, să le înțelegem este că uh, migranții trebuie să învețe să scrie și să citească în limba țării gazdă. De aceea merg la școală, de aceea școala este atât de importantă în dezvoltarea lor culturală. Ca ministru spun că este important să lucrăm uh, îndeaproape cu uh, Ministerul uh, Educației și Învățământului pentru a găsi pârghile necesare și punctele în care trebuie să intervenim în mod eficient. Ministrul Afacerilor uh, interne uh, a fost uh, și el implicat în acest uh, proces de integrare. Este important să se pună bazele unei abordări care să ne permită să evaluăm rolul internațional pe care îl joacă migranții. Întâlnirile pe care încercăm Uh, să le organizăm cu autoritățile locale, cu organizațiile internaționale și asociațiile, asociațiile de migranți sunt uh, menite să pună în discuție și să identifice mecanisme cheie, abordări esențiale care să permită identificarea competențelor, aptitudinilor uh, acestor migranți pentru a găsi ulterior uh, locuri de muncă pentru ei. Trebuie de asemenea să existe cursuri uh, de formare, de instruire și cursuri uh, profesionale pentru migranți. Statele membre trebuie să fie flexibile, să îmbunătățească standardele țărilor gazdă. Acest lucru trebuie să fie susținut de un uh, proces politic continuu care să uh, asigure uh, integrarea migranților. Trebuie uh, combătute posibilele abuzuri la adresa migranților. Anul trecut am primit uh, informații potrivit uh, cărora au existat abuzuri împotriva unor migranți aflați într-o uh, situație uh, destul de instabilă. Trebuie să punem capăt unor astfel de situații. O țară trebuie să aibă o identitate politică unică. Trebuie să consolidăm valorile europene atunci când îi primim pe acești migranți, pentru că noi uh, punem mare preț pe valoarea fiecărui individ. Orice manifestare de discriminare și xenofobie uh, trebuie uh, combătută. Rasismul este uh, un fenomen care trebuie combătut, în primul rând, în mod cultural. Trebuie să lucrăm cu întreprinderile uh, în uh, viitor în acest sens. Este important să elaborăm și o strategie pentru integrarea populației Roma. Sigur, uh, munca uh, cu migranți este ocazie și pentru noi să aflăm lucruri noi, pentru că uh, e vorba de integrarea unor noi cetățeni și acest lucru l-am spus de la prima mea zi în calitate de ministru. Sigur, avem și promovăm o serie de valori cheie și acest lucru trebuie să ducă la o uh, participare crescută uh, în dezbaterea politică la nivel național și regional. Uh, vom avem un uh, nou proiect de lege privind cetățenia. Au fost până acum 24 de proiecte uh, pe această uh, lege. Deci cei care sunt născuți în Italia primesc cetățenia italiană. Deci au posibilitatea, într-adevăr, uh, să fie italieni, chiar dacă părinții lor sunt născuți în altă țară. Acesta este sensul decretului uh, pe care l-am elaborat uh, cu măsuri țintite pentru ca o persoană născută din părinți născuți uh, în altă țară trebuie să obțină cetățenia italiană până la vârsta de 18 ani. Trebuie să ne asigurăm că acești uh, tineri se implică în mod activ pe piața muncii din uh, țara noastră. Ideea este că trebuie să existe un dialog constant. Uh, migranții nu sunt dușmanii noștri, nu sunt ceilalți, trebuie să avem o politică de inserție și de uh, integrare. Sigur că este greu într-un moment de criză, dar totuși avem uh, șansa dezvoltării și integrării. Mulțumesc! Încă una volta, încă una volta, grazie de... Mulțumesc încă o dată și pentru faptul că ați răspuns la invitația noastră. Mulțumesc că ați abordat uh, acele puncte care ne interesează pe noi la LIBE, libertate, justiție și interne. Avem acum o listă, nu foarte scurtă, de uh, deputați ai comisiei care doresc să intervină. Vă propun așadar să ne exprimăm cât mai succint, astfel încât să putem respecta calendarul, pentru că acesta nu este ultimul punct de pe ordinea noastră de zi de astăzi. Începem cu doamna Batie. Vă rog, aveți cuvântul. No, la ministre, c'est vraiment avec... Euh, Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Ne face o deosebită plăcere să vă avem aici printre noi. Vă mulțumim pentru prezență și vă mulțumim că ați răspuns invitației noastre. Voi fi foarte concisă. Am ascultat cu mare atenție discursul pe care l-ați uh, susținut. Cuvintele integrare, comunicare, coeziune, gestionare a primirii, uh, arată că aveți un discurs uh, deschis și ascultându-vă avem senzația că deschideți brațele, că dați dovadă de căldură umană și ne face o deosebită plăcere să ascultăm acest gen de discursuri. De asemenea, v-am auzit vorbind despre drepturi și obligații. Uh, pentru o integrare reușită a populațiilor migrante, trebuie asumate responsabilitățile de ambele părți. Și înțelegem că este foarte important pentru dumneavoastră să aveți o gestionare a migrației care să fie reușită și care să permită evitarea oricăror uh, tulburări uh, pe care le-am putut cunoaște deja. V-am auzit vorbind despre munca migranților, despre educația migranților și despre această integrare reușită prin intermediul a ceva concret. Ați vorbit despre operatorii economici, ați vorbit despre bănci. Iată elemente concrete pe care ni le-ați dat. Pentru ca migranții să poată fi acceptați în societățile care îi primesc, ei trebuie să lucreze. Ați vorbit despre comunicare, ați vorbit despre învățarea limbii. Vineri uh, în prefectura mea, uh, prefectura departamentului Voj, s-au implementat proceduri de naturalizare prin care mm, Candidații la acest proces de naturalizare, deci de obținere a cetățeniei franceze, sunt primiți uh, uh, de către prefectul departamentului în uh, mai multe rânduri, în acest proces foarte lung. Acest lucru cred că trebuie de asemenea aplicat tuturor întregii populații locale, tocmai pentru a facilita integrarea și pentru a evita orice probleme de rasism și xenofobie. Ați vorbit despre uh, activitatea legislativă a Parlamentului italian, însă foarte sincer, doamnă ministru putem să avem uh, toate actele legislative din lume. Știți foarte bine că nu ele vor rezolva problema rasismului și a xenofobiei. Ceea ce este necesar aici este să avem o bună comunicare, o bună integrare, o comunicare între migranți și populația locală Vă urez mult succes în mandatul dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată pentru că ați răspuns invitației noastre și sperăm că veți face lucruri mari în Italia pentru că meritați. Mulțumesc. Care cuvântul acum, doamna Botcut? Dankuwel, u wel, voorzitter. Uh, minister Kienge. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă ministru King. În primul rând doresc să vă mulțumesc pentru faptul că aveți o viziune, o perspectivă clară și, de asemenea, curajul de a transmite această viziune și de a o planifica pe termen lung. Pentru că atunci când vorbim despre integrare în Europa, de multe ori gândim numai pe termen scurt. Uităm să ne uităm către viitor și de multe ori, justificarea este una de natură populistă. Atunci când vorbim de integrare, și eu urmăresc această dezbatere de multă vreme, uh, am impresia că această discuție începe de fiecare dată de la zero, că practic ne învârtim în cerc. Și aș dori să mai abordez o temă. Aș vrea să știu cum uh, vedeți încheierea integrării, cum stau lucrurile în această privință. Pentru că constatăm că mulți migranți vor rămâne întotdeauna migranți. Eu uh, sunt copil de migranți, într-adevăr m-am născut în Olanda, am crescut acolo, însă întotdeauna uh, voi fi privită ca migrant. Când se încheie această integrare? Când ești pur și simplu integrat. Pentru că mereu migranții vor rămâne migranți, iar lupta cu discriminarea este una continuă. Cred că toate aceste lucruri ar trebui luate în considerare mai puternic în contextul uh, atingerii acestei cetățenii europene. Și astfel ajung și la cea de-a doua întrebare referitoare la migrația în sine. Acum câțiva ani se vorbea despre faptul că se dorește atragerea de talente către Europa. Cardul albastru, uh, migrația creierelor. Uh, am impresia că ne-am îndepărtat puțin de această idee. Și acum privim migrația mai degrabă ca, o, ca un aflux de persoane care ajung uh, pe teritoriul nostru. Aș vrea să știu cum uh, se configurează discuția în Italia. Președintele, mulțumesc, domnul Iacolino. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru faptul că ați acceptat atât de repede invitația noastră. Două întrebări. În primul rând, noi, domnule ministru, am adoptat un pachet prin care regimul european de azil este reglementat. La Parlamentul European avem, am adoptat patru dosare, iar unul dintre ele se referă la Convenția de la Dublin. Și, sigur, de aici uh, toate consecințele cu privire la uh, statutul uh, de rezidenți ai refugiaților care nu au putut să rămână în țările de origine și care au nevoie de sprijin. Ministrul Interne italian a spus că una dintre temele sale prioritare va fi um, abordarea odată în plus a acestui regim de la Dublin, pentru a vedea ce se poate face în sectorul solidarității și al preluării de răspundere uh, din partea tuturor statelor membre care uh, se confruntă cu afluxuri de migranți, mai ales dacă este vorba despre imigranți ilegali. În al doilea rând, domnule președinte, ieri uh, doamna ministru a spus că a fost uh, papa, la, papa Francis la Lampedusa și că uh, a iluminat această cale pentru uh, migranții refugiați. Uh, și că, indiferent de uh, religia acestora, ei sunt bineveniți. Sigur, este un motiv de bucurie. Ați vorbit despre reguli comune pentru toți migranții și cu privire la statutul cetățeniei, respectiv a provenienței. Și aș vrea să știu ce credeți despre aceasta. Credeți că este rezonabil acest lucru? Pentru că noi uh, provenim dintr-o cultură integraționistă și suntem împotriva oricărui tip de discriminare. Noi dorim să cooperăm cu guvernul italian și lucrăm uh, pentru adoptarea de reguli comunitare valabile în toate statele membre, care să fie susținute și să vorbească despre o adevărată solidaritate, uh, solidaritate față de statele sudice, precum uh, statul din care provenim noi și care suferă de pe urma fluxului puternic de imigranți. Președintele, mulțumesc domnule Iacolino. Uh, doamna Lopez. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Trebuie să mă alătur și eu celor spuse de domnul Iacolino adineaori. Doresc să mulțumesc în primul rând pentru faptul că guvernul italian uh, reia regimul și Convenția de la Dublin, pentru că uh, noi am uh, adoptat uh, acest subiect deja la Parlament și, sigur, este puțin cam târziu pentru guvernul italian să-și facă acum gânduri despre acest lucru guvernul din Sud ar trebui să știe ce se întâmplă cu, cu uh, regimul de la Dublin. Este vorba despre migrație ilegală, migrație în general și, în acest context, toate persoanele care ajung în țările vizate, în timpul crizei și într-o perioadă în care nu sunt uh, perfectate încă toate uh, instalațiile, totuși trebuie primite. Doresc uh, de aceea să vă mulțumesc, doresc să mulțumesc papei că a vizitat Lampedusa și poate că acesta este un semn referitor la faptul că Lampedusa se găsește acum într-o stare mai bună decât în trecut. Uniunea Europeană trebuie să coopereze cu țările din Sud. De aceea, cooperarea bilaterală este atât de importantă. Și ar fi foarte bine dacă țara dumneavoastră, Italia, ar uh, colabora îndeaproape cu Tunisia. Pentru că uh, mă gândesc aici la toate acele persoane care ajung în Italia prin, cu embarcațiuni care nu sunt în cea mai bună stare. Spania a colaborat cu Marocul și cred că și Italia ar putea colabora mai îndeaproape cu, re, cu guvernele Tunisiei și ale Libiei. Și acum aș dori să vorbesc despre migrație altfel decât în trecut. Pentru că în trecut, imigrația era considerată o infracțiune în mod automat. Acum ar trebui să transmitem un mesaj pozitiv, să vorbim altfel despre imigrație. De aceea sunt bucuroasă că dumneavoastră ați început cu acest lucru, că ați început să descrieți ce bogăție uh, presupune imigrația, ce bogăție aduce spre Europa. Pentru că mereu vorbim numai despre infracțiuni atunci când menționăm migrația. Dar migranții, cei care sosesc uh, în Europa, vor să obțină și cetățenia statului în care ajung. Sigur că situația este dificilă și soluțiile nu sunt simple. Există însă multe tipuri de uh, soluții politice. Pe unele le-ați menționat. Cred că există însă și alte alternative, cum ar fi cooperarea între primării, între primiriile din țara de origine și cea uh, în care s-a ajuns acestea pot uh, rezolva și ei problema. De asemenea, există mediatori profesionali. Dar și pentru acestea există, uh, și pentru acestea sunt nevoie mm, titluri financiare. În orice caz, este important să fie evitate infracțiunile și să beneficiem de o migrație normală. Președintele, mulțumesc, doamna Angelili, și vă rog respectați timpul alocat. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc mai ales uh, doamnei ministru pentru faptul că a venit la Parlamentul European. O observație și o întrebare. Cred că ați făcut foarte bine să uh, vorbiți uh, pe marginea unor subiecte care vizează migrația și să spuneți că uh, nu trebuie văzute doar ca situații de urgență, ci că este nevoie de un regulament, de niște prevederi clare care să prevadă drepturi și obligații. Trebuie să privim mai ales grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii, și, de asemenea, ați vorbit despre un concept de integrare și solidaritate. Și eu îl susțin. Însă, trebuie să mai reflectăm. Trebuie să mai reflectăm la conceptul integrării și al solidarității. Pentru că aici este vorba și uh, despre inițiative comunitare, despre a împărți Așteptam din partea dumneavoastră un apel, pentru că dumneavoastră sunteți ministru din partea Italiei și ați fi așteptat un apel la așa numita solidaritate intracomunitară. Pentru că aceasta, din păcate, este o problemă care nu se rezolvă atât de simplu. Am văzut peste tot, cum a fost și la Lampedusa, acolo nu a fost numai Papa Francisc, ci uh, au fost și mulți uh, refugiați care ajunseseră la Lampedusa și care erau disperați din cauza circumstanțelor binecunoscute de toată lumea. Răspunderea este împinsă dintr-o parte într alta de la Lampedusa către Malta și înapoi, câteodată sunt implicate și Grecia sau Spania. Așadar, problema este o problemă exclusivă a țărilor care sunt țări rivenane la Mediterana. Dar noi trebuie să vorbim despre solidaritate și răspundere intracomunitară. De aceea am fost critică cu privire la adoptarea pachetului privind imigrația. Pentru că dumneavoastră vorbiți despre solidaritate și răspundere intracomunitară, însă solidaritatea aceasta este impusă țărilor care se găsesc în aceste situații de criză. Există așadar țări care au prevederi uh, și obligații și altele care au numai drepturi, nu au și obligații. De aceea aș fi așteptat un apel din partea dumneavoastră, pentru că altfel solidaritatea rămâne doar o vorbă goală. Moțiune pentru Parlamentul Europeo. Doamna Costa, este o mare onoare să fiu prezentă aici la Parlamentul European. Um, ați vorbit despre solidaritate, ați vorbit despre Italia și uh, planurile sale. Sunteți prezentă astăzi aici și acest lucru are o valoare simbolică, politică, atât pentru Italia cât și pentru Europa. Declarațiile dumneavoastră um, mă alătur acestora și le susțin. Și cred că ați menționat deja acest lucru. Este vorba despre faptul că ați menționat lucruri importante pe care le-a făcut țara noastră, dar în Europa am impresia că solidaritatea s-a pierdut într-o oarecare măsură. De asemenea, respectarea atare. De aceea, uh, noi trebuie să privim către o politică a interacțiunii, nu numai a integrării. Nu este vorba numai despre o integrare culturală. Ieri, Papa nu a vorbit numai din perspectivă creștină, ci s-a adresat și ateiștilor, uh, musulmanilor, tuturor. Pentru că acest sentiment al solidarității este valabil pentru toată lumea. El a vorbit despre acest sentiment al indiferenței. A vorbit despre cei care au um, murit în această zonă a Mediteranei. Și voiam să aud părerea dumneavoastră. În primul rând, nu este acest lucru în contradicție cu politica solidarității și a primirii, respectiv uh, nu subminează legalitatea și solidaritatea, faptul că există în continuare um, această faptă penală a șederii ilegale în Italia. Um, este un aspect problematic și poate că ar fi important să depășim acest impediment, pentru că este vorba despre persoane care sunt uh, prezente ilegal numai din punct de vedere tehnico-administrativ, iar această prezență a lor este privită ca o faptă penală. Pe de altă parte, cetățenia. Dumneavoastră ați abordat acest subiect ca un subiect italian, care vizează legislația italiană, însă are efecte și asupra Europei în ansamblu, pentru că un copil care este născut într-o altă țară are dreptul la cetățenie europeană Europeană. Avem în rest o problemă vis-a-vis -vis de Europa dacă nu gestionăm lucrurile în acest fel. Apoi, în al treilea rând, și asta a spus și uh, domnul Romero și doamna Angelili, politica europeană, și acesta este un lucru interesant, ați uh, sperat să fie una care să meargă pe o direcție specifică. Sigur, am făcut deja acest lucru, am semnat acorduri bilaterale cu Tunisia și mm, acum întregul mediu se configurează puțin diferit. Însă noi, la grupul nostru politic, de exemplu, am propus să încheiem acorduri bilaterale între Europa și o altă țară și aș fi vrut să aflu părerea dumneavoastră și despre acest lucru. Thank you very much. Mulțumesc, doamna Keller. For coming here, it's not very often that we have. Mulțumesc foarte mult. Uh, uh nu avem foarte des uh, plăcerea de a avea în fața noastră un ministru care nu reprezintă președinția. Uh, și se pare că sunteți atât de populară încât foarte mulți colegi care nu vin de obicei la ședințele noastre sunt astăzi uh, prezenți. V-am ascultat prezentarea și sunt de acord că avem nevoie de o politică bună de integrare care este mai pragmatică și care ia în considerare nevoile uh, persoanelor. Sunt de acord și cred că acest lucru trebuie cu adevărat implementat în Italia. Ați spus că trebuie să facem tot ce este posibil pentru a combate rasismul în societate, în politică, în cultură și va fi nevoie de foarte mulți pași și de foarte multe eforturi pentru a șterge rasismul de pe fața pământului. Însă nu migranții sunt cei care au această obligație de a face să dispară rasismul. Uh, și, din păcate, rasismul uh, nu ține de buna integrare a unei persoane, nu ține de exemple personale. Este ceva ce trebuie combătut la nivel european și la nivel mondial. O întrebare în calitate de ministru al integrării, vă întreb cum ar putea Uniunea Europeană să ajute la agenda pe care o promovați dumneavoastră, să fim mai pragmatici în ceea ce privește cetățenia, să-i ajutăm pe uh, resortizanții din țări terțe să um, învețe limba țării respective. Încă aceste politici sunt foarte mult bazate pe um, nivelul local sau pe nivelul național și atunci vă întreb ce se poate face la nivel european. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Fontana. Mulțumesc domnule președinte. Bine ați venit, doamnă ministru. Sunt multe puncte cu care, la care sunt de acord cu dumneavoastră. De exemplu, atacați uh, exploatarea, pentru că deseori asistăm la adevărate acte de exploatare. Și ele sunt deosebit de nocive pentru umanitate. Sigur că politicile cu care încercăm să rezolvăm aceste probleme pot fi variate și aș vrea să vă pun câteva întrebări. Ați spus pe bună dreptate că migranții, pentru a se putea integra, trebuie să beneficieze de un locuință, de acces la serviciile de sănătate. Știți că traversăm momente dificile în Europa. Avem uh, aproape 26 de milioane de șomeri în Europa. În Italia șomajul crește permanent Știți că sunt cazuri de sinucideri chiar în țara dumneavoastră printre uh, directorii de companii care își iau viața pentru că nu mai pot rezista la măsurile pe care le iau uh, guvernele. Și atunci vă întreb, în aceste condiții de dificultăți economice, de dificultăți pentru locurile de muncă, uh, ce putem face? Că fără un loc de muncă, integrarea oricărui imigrant este dificilă. Ne-ați spus că societățile noastre prezintă dezechilibre și este adevărat dezechilibre care sunt legate de îmbătrânirea constantă a populației. Și atunci vă întreb, considerați că în loc să compensăm aceste dezechilibre cu prin intermediul migrației. N-ar trebui să facem ceva în domeniul politicii familiale pentru a ne asigura că în Italia, de exemplu, familiile au posibilitatea de a-și întreține și de a-și susține copiii. De, poate că putem uh, elabora niște politici favorabile familiilor cu mulți copii. Ați vorbit despre cultură și despre faptul că trebuie să existe un dialog intercultural. Am ajuns la ultima întrebare, domnule președinte. Ce uh, credeți despre acele culturi care ajung la noi prin intermediul migrației? Mă gândesc la partea cea mai negativă, cele care aduc legea șaria sau care aduc uh, mutilările genitale ale fetițelor. Ce părere aveți despre influența acestor culturi? Doamna Ronțuli, Vă mulțumesc și vă urez bun venit, doamnă ministru. Aș dori să vă prezint și eu câteva reflexii. Astăzi, în uh, intervenția dumneavoastră, ați citat mesajul papei Francisc. Cred că nu trebuie să confundăm acest mesaj de umanitate și de solidaritate transmis de papa cu exigențele politice ale unei țări cum este Italia. Îmi cer scuze pentru că voi avea poate singura intervenție dură de până acum, însă trebuie să vă spun că în calitate de catolic sunt dezamăgită să văd modul în care cuvintele uh, suveranului pontiv sunt exploatate în scopuri ideologice. Cu toții suntem solidari și cu toții ne rugăm pentru cei care și-au pierdut viața pe mare. Însă, nu trebuie să uităm alte aspecte. Ați vorbit despre migrație și imigrație, dar nu ați vorbit despre legalitate. Îmbunătățirea politicii de primire a imigranților nu înseamnă că trebuie să lăsăm garda jos. Și ajung la întrebarea mea, unii colegi au vorbit despre asta, dar o să repet și eu. Acum doi ani în Parlament Italia s-a trezit singură și izolată, obligată să facă față debarcărilor migranților la Lampedusa. Lampedusa era văzută ca o ca un apendice al Italiei, dar nu ca o coastă a Europei. Poate că n-am înțeles eu bine, însă astăzi ați spus că Securitatea trebuie să fie un element esențial în politicile de migrație, însă asta înseamnă că abordăm această problematică într-un mod care este foarte diferit de modul în care văd eu lucrurile. Am vorbit despre solidaritate, despre primire, integrare, însă tot n-am înțeles cum aveți dumneavoastră intenția, doamnă ministru, să conciliați toate aceste aspecte cu aspectul legal. Mulțumesc. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă ministru, ne-ați prezentat un program de lucru uh, solid și obiectivul este de a reuși acolo unde țara noastră și Europa au eșuat până în prezent. Și vă urez mult succes pentru că este foarte important să atingeți obiectivul pe care l-ați stabilit. Însă, să știți că avem dubii despre modalitatea în care veți putea, vă veți putea atinge obiectivele. Ne-ați făcut o listă completă și clară și recunosc și politețea de care ați dat dovadă chiar în fața celor care v-au atacat. Știm că sunteți o persoană competentă și știm că înțelegeți că în țările europene vin foarte mulți oameni care nu caută un loc de muncă, care nu își doresc să supraviețuiască, ci vin să comită infracțiuni și nu mă gândesc numai la Africa, mă gândesc și la alte zone, chiar și din Europa. Și cum îi numim? Clandestini, nu? Imigranți ilegali. Papa a vorbit despre interesele obscure care favorizează aceste filiale internaționale de crimă organizată, însă vă întreb dacă sunteți de acord cu cei care susțin, ca și mine, că este o crimă împotriva umanității de a înrădăcina popoarele. Mă gândesc la acea fetiță de 15 ani care s-a trezit obligată să facă trotuarul în orașul meu și am fost tratat drept rasist pentru că am cerut autorităților să intervină. În fine, știți că foarte multe organizații, inclusiv în țara mea, pretind că ajută, însă, de fapt, câștigă bani de pe urma migranților. Dumneavoastră, în calitate de ministru, trebuie să scoateți la lumină toate aceste fapte rușinoase. Mulțumesc, doamna Masoni, mulțumesc că... Uh, nu... Doamna Mețola, am cer scuze, apreciez foarte mult uh, prezența dumneavoastră aici și uh, sper că acțiunile dumneavoastră în Mediterana uh, deschid ochii întregii lumi și uh, drepturile persoanelor care traversează Mediterana trebuie să fie respectate. Un aspect important în discuția noastră este cel al solidarității și acest subiect se află și uh, pe agenda țării mele, Malta este un aspect la care trebuie să reflectăm în orice moment al zilei și și noi avem senzația că am fost lăsați singuri dacă ne uităm la pachetul privind sistemul comun de azil care a fost adoptat acum uh, o lună. Problemele pe care le aveam cu regulamentul Dublin uh, continuă să existe și deși Parlamentul European uh, și-a exprimat solidaritatea cu țări ca mea pe aspecte ca relocarea. Din păcate, această solidaritate nu a fost manifestată și de Consiliu. Ca urmare, trebuie să vă spun că este foarte dificil pentru noi să le arătăm celor de acasă că de când am aderat la Uniunea Europeană nu suntem ascultați și că guvernele celorlaltor state membre nu vor să ne ajute în ceea ce noi considerăm o problemă europeană care are nevoie de o soluție europeană. Președintele fără microfon. Mulțumesc. Mulțumesc, uh, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră aici. Vă mulțumesc pentru ceea ce faceți și pentru modul în care acționați în țara noastră. Și acum uh, v-aș spune câteva cuvinte în loc să vă adresez o întrebare. Am vorbit foarte mult despre problema imigrației. Însă aș vrea să inversez un pic această problematică și să mă refer la imigranți. S-a vorbit la fel foarte mult despre vizita papei. Papa este șeful unei religii și exprimă conceptele în baza a ceea ce reprezintă el. Și papa a vorbit foarte mult de solidaritate, însă acesta nu este un concept care este de apanajul papei, este un concept fundamental și pentru Uniunea Europeană, care se bazează pe solidaritate. Ce înseamnă a fi solidar? Înseamnă că dacă vedem că o persoană se înneacă în mijlocul mării, întâi îl întrebăm dacă are la el pașaportul, dacă este un imigrant legal sau un clandestin, Sau oare aceste persoane care ajung pe teritoriul nostru trebuie considerate din start ca niște delinvenți și trebuie puse în centre de detenție administrativă care nu au niciun fel de justificare, niciun fel de temei juridic? Și atunci trebuie să ne întrebăm Oare de ce reacțiile au fost acum diferite față de trecut când la Lampedusa au venit zeci și sute de persoane? De ce acum, în urma acestor debarcări, insula Lampedusa se regăsește într-o situație diferită? Ei bine, poate pentru că lucrurile au fost abordate diferit. Poate pentru că aceste persoane au fost înghesuite în niște locuri care ne-au făcut să reacționăm. Am vizitat insula Lampedusa, am vizitat centrul dumneavoastră de primire, pe care eu l-aș numi mai degrabă centru de detenție. Și am văzut cum, la sosirea în Italia, aceste persoane devin niște simple numere. Uneori nici măcar asta nu le mai rămâne. Uneori poate doresc să plece și nici nu pot să facă asta. Noi suntem primii care vorbim despre reguli. Dar și imigranții vorbesc despre reguli pentru că au nevoie de ele ca să poată trăi într-o nouă situație. Și această solidaritate nu numai Italia trebuie să o exprime, ci întreaga Europa. Domnul Clays. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Într-o țară ca Belgia, vedem că lipsa de integrare este deseori legată de principii care contrazic valorile europene. În anumite state membre sunt ignorate situațiile în care legea șaria se aplică sau situațiile în care femeile sunt mutilate genital sau situații în care se promovează poligamia. Toate acestea contrazic principiile fundamentale, separarea biserică-stat, egalitatea bărbați-femei, etc. Vorbiți despre drepturi și despre obligații și spuneți oare că imigranții nu au și ei obligația de a respecta aceste principii fundamentale? Nu trebuie ei să respecte societatea în care își doresc să se integreze, pentru că este în interesul lor să se integreze. În ceea ce privește volumul de imigranți care vine din exteriorul Europei, ei bine, în Bruxelles, majoritatea populației este compusă din persoane care vin din exteriorul Uniunii Europene, ceea ce ridică numeroase probleme în termen de imigrație. E adevărat că astăzi este la modă să minimalizezi sau chiar să negi existența acestei probleme. În schimb, eu cred că este foarte important să înțelegem că trebuie să diminuăm în mod considerabil imigrația spre Uniunea Europeană dacă dorim să combatem eficient șomajul. 26 de milioane de persoane în Europa se află în șomaj și ar trebui să stopăm imigrația acestor persoane care n-au niciun fel de perspectivă în țările noastre, niciun fel de perspectivă de angajare și care vor trăi de pe urma programelor de securitate socială, de protecție socială din statele membre. Nu credeți că trebuie să descurajăm uh, imigrația acestor persoane? Doamnă ministru, am ascultat cu toții cu foarte mare interes dezbaterea animată pe care a declanșat-o prima dumneavoastră prezentare și vă rog acum uh, să uh, rezumați uh, răspunsurile la întrebările care v-au fost adresate. Vă mulțumim încă o dată că ați venit și că ați acceptat acest schimb de opinii. Sì, eh, grazie per questo eh, Vă mulțumesc pentru această dezbatere aprinsă. o dezbatere care îmi amintește motivul pentru care am intrat eh, în politică. Ea naște pasiuni. încep să vedem o integrare veritabilă atunci când există persoane care se nasc și cresc într-o țară și nu pot să se integreze uh, în societatea locală. Cred că trebuie să începem să ne gândim la acest lucru la nivelul instituțiilor locale și naționale. Deseori, atunci când uh, persoanele merg dintr-un loc în altul, un proiect de migrație care nu este același uh, pentru toate aceste persoane. Deci trebuie să analizăm foarte atent pentru ca să găsim o soluție, să adaptăm uh, să ne adaptăm la problemele fenomenului migrației. Asta este pentru faza incipientă a migrației. Dar mai este și o altă aspect, mai este și un alt aspect, integrarea pe teritoriul uh, respectiv, chestiunea locuinței, de pildă. Pentru mine este importantă posibilitatea de a iniția o politică a locuinței, uh, uh, evitând crearea de ghetouri, de centre care să devină cămine unde persoanele se închistează în propria lor uh, comunitate și nu prea vor să mai iasă din acest mediul în care uh, s-au închis. E o problemă care uh, privește generația a doua, a treia, pentru că dacă ești într-un astfel de ghetto, nu prea mai ai uh, contacte cu cei din afară. Deseori, în astfel de ghetouri, nu există o adevărată protecție. Trebuie să evităm uh, această concentrare a unor uh, comunități. Uh, trebuie să există un amestec și atunci când este vorba de locuințe. Apoi am vorbit de uh, școală. Integrarea începe de pe băncile școlii. Trebuie să insistăm asupra problemei imigrației uh, și chestiunile uh, școlii. În uh, școală trebuie să predăm această cultură a egalității, a egalității drepturilor. Trebuie să încercăm să învățăm pe alții istoria altor popoare. Asta, fără îndoială, va facilita comunicarea, va cimenta prietenii în școală, promovând politica sportului, de pildă. Știți, sportul este și el un factor de integrare. El îi adună pe tineri. Trebuie să insistăm pe tineri. Integrarea trebuie să se facă din primii ani de viață există și factori și sectoare care trebuie să fie avute în vedere. Descoperim astăzi problema integrării ca, ca și cum ar fi ceva neobișnuit. Asta este uh, surprinzător. Integrarea trebuie să fie punctul nodal al tuturor politicilor. Uh, trebuie să integrăm uh, toate sectoarele. Dincolo de integrarea comunităților care nu se lasă integrate, trebuie să avem un fenomen de reflexie la nivelul fiecarei țări. Trebuie să încercăm să schimbăm lucrurile, să dăm fiecăruia posibilitatea să participe din plin, pe plan economic, pe plan politic. Este o schimbare culturală care poate să fie făcută grație școlii. S-a vorbit uh, de asemenea de regulamentul Dublin. E, vorbesc în fața Parlamentului European aici, unde regulamentul de la Dublin a fost tratat, abordat și evocat. Sigur, sunt multe țări din Europa care se confruntă cu dificultăți în situații de urgență atunci când astfel de uh, migranți sosesc. Uh, S-a vorbit mult de Lampedusa, care există de mai bine de 10 ani. Deci trebuie să depășim situațiile de urgență și să facem uh, o politică de prevenire. Dar această politică nu este valabilă numai pentru țările din sudul Europei, ci pentru întreaga Europa. Și cred că sunteți cei mai în măsură să exercitați această responsabilitate. Nu putem să apelăm la Europa numai atunci când avem nevoie. Sunt multe teme care trebuie abordate. Europa trebuie să funcționeze ca o comunitate globală. Anul viitor vor avea loc alegerile europarlamentare. De ce să nu faceți o frumoasă campanie în anii viitori pentru a transmite acest sentiment de apartenență la Europa, de a pune țările față în față cu această realitate. Ce înseamnă să aparții Europei? Dar asta nu numai în situații de urgență. Să plecăm de la greșelile trecutului pentru a construi altceva. Trebuie să insistăm foarte mult pe componenta uh, prevenție. Care sunt uh, obligațiile și drepturile tuturor țărilor. De ce nu, nu toate țările ratifică regulile care uh, sunt elaborate la nivelul Europei? În felul ăsta trebuie să începem să gândim. Sigur, se face un apel uh, insistent la asistență, dar trebuie să vorbim și de solidaritate. Ministerul uh, italian al uh, integrării nu poate să facă foarte mult de unul singur. Trebuie să transmiteți aceste mesaje. M-ați întrebat care este poziția mea. Și uh, eu ceea ce vă spun este că trebuie să vă exercitați responsabilitățile. Apoi, infracțiunea de clandestinitate. Uh, este o infracțiune care a fost uh, lansată ca și concept în Italia. Și eu o să vă spun că acest delict nu își are sensul, după părerea mea. Trebuie să găsim instrumente concrete, nu instrumente de propagandă. Ne trebuie instrumente concrete și pentru ca să le utilizăm, ele uh, trebuie să funcționeze. Cei care reprezintă aici instituțiile nu mai au o culoare politică, ei reprezintă o țară, îi reprezintă niște cetățeni. Deci trebuie să creăm instrumente care să-i apere, să-i protejeze pe toți uh, cetățenii, indiferent de culoarea politică. Acum, cu privire la întrebările ce mi-au fost adresate, o să încerc să grupez aceste întrebări. Uh, în ceea ce privește uh, mesajul Papei Francisc, sunt uh, surprinsă de această întrebare. Sunt cu adevărat surprinsă. Când facem politică, o facem pentru a asculta mesajele care vin din partea uh, societății. Și instituțiile trebuie să traducă în proiecte politice ceea ce nu reușește societatea să facă. Eu trebuie să ascult uh, umil ceea ce îmi spun Cetățenii sunt în serviciu, țării mele, trebuie să ascult pe toată lumea, indiferent de credințele religioase, de țară, de culoare. Atunci când o persoană îmi spune ceva, trebuie să pot să o ascult. Mi s-a spus că sunt exploatate cuvintele papei Francisc. Asta este uh, surprinzător, pentru că Papa Francisc a pus în centrul atenției persoana, individul. Am uitat de ani de zile că individul trebuie să afle în centrul politicilor noastre. Nu eu o spun asta, ci Constituția italiană. Articolul 2 vorbește de individ, de persoane. Și articolul 2 din Constituția italiană vorbește de persoane care se află în centrul politicilor. Și o repet, să vii aici și să spui că s-a exploatat acest lucru, mi se pare straniu. Pentru că, în calitate de om politic, de instituție, nu putem să transpunem asta în proiecte politice. O altă întrebare. Intervenție fără microfon. Doamna ministru are cuvântul pentru a răspunde la întrebările ce i au fost adresate. Vă rog. Mi s-a pus o altă întrebare. În legătură... Vă rog, liniște, spune președintele. Persoanele care se întorc în Italia. S-a vorbit de o confuzie între migranți și persoanele care intră clandestin Trebuie să înțelegem că un migrant care devine clandestin nu este neapărat un delicvent. Trebuie ca lucrurile să fie clare și asta ne va ajuta să știm mai bine care sunt politicile pe care putem să le promovăm. În Italia, unde legile sunt foarte riguroase. Eu vă reamintesc, sunt ministrul integrării din Italia și sunt aici în această calitate. Și în această calitate vă răspund. Deci, problema respingerilor și a Republicii Democratice Congo, trebuie să adresați uh, această uh, întrebare Republicii Democratice Congo. Sunt aici în calitate de ministru al integrării a Republicii Italia și în această calitate răspund uh, la întrebări. Uh, doamna ministru nu vorbește decât de Republica Italiană pe care o reprezintă. Deci, repet, vă răspund în calitate de ministru al Italiei. Dacă aveți întrebări, Uh, legate de RTS uh, adresațiile Republicii Democratice Congo. Uh, acum, faptul că a fost denunțată exploatarea unei fetițe de 15 ani, există legi în, aceste, în acest sens. Sigur, dacă instrumentele pe care le avem la dispoziție sunt prea slabe, ele trebuie întărite pentru a uh, proteja persoanele. Ele nu trebuie să fie utilizate pentru a șantaja. Este nevoie să criticăm uh, constructiv pentru a ajuta persoanele care răspund la nivel local. s-a pus o întrebare în legătură cu persoanele uh, care uh, vin, posibilitatea de a respecta regulile în Europa. Eu cred că în orice țară, atunci când se vorbește de cetățean, trebuie să plecăm de la premiza și o să fac o distinție. Cet uh, cetățeanul este premiza. Trebuie să definim ca și cetățean orice persoană. Uh, chestiunea drepturilor și a obligațiilor este esențială pentru toată lumea. Dacă cineva uh, face acte de violență, de delicvență, există legi care pedepsesc astfel de acte. Uh, violența nu are uh, etnie, nu are culoare, nu aparține sau nu este caracteristică unei comunități, ea este comisă de o persoană și trebuie să regăsim cauza. Nu să îi dăm o coloratură etnică. Au fost și alte întrebări la care nu am răspuns. Dacă am uh, uitat lucruri esențiale, rămân la dispoziția noastră. Președintele, vreau să vă mulțumesc foarte mult uh, pentru ceea ce ne-ați spus. Mulțumesc că ați venit. Vă mulțumesc pentru această dezbatere. Vă mulțumesc pentru curajul și angajamentul dumneavoastră. cred că dau glas uh, sentimentelor unanime ale membrilor comisiei, spunând că nu este ultima dată când sunteți invitată în, uh, la această comisie. Vă urăm succes pentru a face față provocărilor uh, cu care vă confruntați în calitatea de ministru al integrării din Italia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 Now. Thank you again. We wave the minister and her team. Mulțumim doamnei ministru și echipei sale. It's been a hot point in the order of the day, hot spot in our agenda, but please, those members willing to leave the floor, do it in silence, please. Cei care pleacă din sală să o facă în uh, Tăcere. Punctul 25, care este cel mai important, a fost scurtat de intensitatea acestei dezbateri. Uh, următorul punct se referă la protecția persoanelor în uh, ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, uh, pachetul privind protecția uh, datelor, domnul uh, Ian Filip Albrecht pentru regulament și domnul Druțas pentru directivă. Sunteți cu toții conștienți că este o chestiune cât se poate de pertinentă și o vom discuta Uh, rapid pentru că uh, avem o întâlnire comună cu Deve la ora 17.45. Trebuie să nu îi uh, facem pe colegii noștri să aștepte, așa că trebuie să valorificăm Uh, timpul pe care îl avem, vă sugerez să trecem direct, să-i ascultăm pe raportori, după care vom uh, primi câteva intervenții și vom da uh, vom asculta și punctul de vedere al Comisiei. Domnul Albrecht prezintă regulamentul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Este o dezamăgire că avem atât de puțin timp la dispoziție. Jumătate de oră reprezenta și așa o perioadă foarte scurtă, dar acum avem și mai puțin de atât. O să uh, vă actualizez informațiile și o să facem un schimb de opinii uh, după uh, perioada de vacanță. În ceea ce privește procesul, facem uh, progrese în uh, a ajunge la compromisuri, deși este în continuare uh, o provocare, pentru că sunt multe amendamente, a trebuit să amânăm uh, votul și acum Uh, vom uh, continua și să sperăm că vom avea cel mai târziu un vot în uh, octombrie. Va fi și un consiliu în octombrie, deci nu putem decât să sperăm că Consiliul vrea o abordare generală în octombrie și impresia mea având în vedere compromisurile cu care ne confruntăm uh, și uh, activitatea bună pe care a depus-o președinția până acum, nu suntem atât de departe. Avem aceeași uh, abordare generoasă, vrem să armonizăm regulile pe baza regulamentului din 95 este clar că ne confruntăm cu o serie de provocări din cauza digitalizării și utilizarea masivă a datelor cu caracter personal. Aceasta este o provocare și pentru cetățeni, pentru consumatori, pentru operatorii de date. Deci trebuie să reconciliem toate acestea în întâlnirile noastre. Cooperarea cu raportorii din umbră este foarte bună. Am uh, putut să ajungem la un acord și să ajungem mai mult sau mai puțin la un consens. Este important să arătăm cetățenilor că noi, în calitate de Parlament European, dorim în continuare să oferim cetățenilor noștri un singur, un cadru comun uh, pentru protecția datelor cu caracter personal. Sper că și dumneavoastră Uh, puteți uh, să aveți încredere în raportorii uh, din umbră și în mine. Este clar că trebuie să dovedim calitatea și aș vrea să uh, accelerăm puțin calendarul astfel încât să ajungem la finalizarea acestui acord în septembrie sau octombrie, să uh, finalizăm negocierile cu Consiliul. Uh, sper că vom uh, continua uh, după vacanța de vară. Mulțumesc! About the time pressure, but we... Mulțumesc, uh, domnule raportor. Uh... Vom încerca să respectăm calendarul. Urmează acum domnul Drițe pentru a discuta despre directivă. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi cât se poate de succint. În ceea ce privește procedurile, mm, chestiunile procedurale, nu trebuie să spun mai mult pentru că uh, regulamentul și directiva reprezintă un pachet pentru noi. Așadar, voi spune câteva cuvinte despre acest lucru la sfârșitul contribuției mele. Pentru a informa pe colegi cu privire la uh, stadiul lucrurilor în ceea ce privește directiva, pot să spun că uh, Situația în care mă aflu eu este ceva mai confortabilă, uh, directiva asta ceva mai bine decât regulamentul, iar volumul de muncă nu este atât de mare, după cum bine știți. Așadar, în primul rând pot să spun că cooperarea a fost excelentă cu toți raportorii din umbră și în această privință doresc să le mulțumesc tuturor colegilor pentru um, abordarea lor uh, deschisă și colaborarea foarte bună și, în al doilea rând, uh, doresc să spun că prin activitatea noastră și eforturile de a ajunge la amendamente de compromis, am reușit să realizăm lucruri bune, aproape că ne-am încheiat treaba, pentru că în directivă, dacă îmi permite să um, le numesc așa, ne confruntăm cu două tipuri de articole pe care le analizăm. În discuțiile noastre uh, anterioare a reieșit faptul că obiectivul directivei este de a armoniza uh, limbajul acesteia cât mai mult cu cel al uh, regulamentului. Așadar, multe articole din directivă uh, au un corespondent similar în regulament. Ceea ce facem acum este să așteptăm pentru a vedea cum se încheie formularea din regulament și pentru a o prelua ca atare în directivă. Celelalte articole care mai rămân, în privința acestora pot să spun că aproape ne-am terminat treaba. Cred că la începutul lui septembrie cu ajutorul a una sau două ședințe suplimentare cu raportorii din umbră vom reuși să încheiem munca pe marginea directivei. Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să închei spunând câteva cuvinte cu privire la abordarea de tip pachet. Nu vreau să îi uh, deranjez pe colegi cu, această, cu acest subiect, pentru că um, știm cu toții care sunt argumentele, însă acum a sosit un nou moment îndrăznesc să vorbesc despre o eră nouă post-prism în ceea ce privește protecția datelor în Europa, pentru că a fost un semnal de deșteptare pentru toți ceea ce s-a întâmplat. Așadar, opinia publică este mult mai sensibilă la chestiunea protecției datelor, iar noi, ca Parlament, suntem obligați să preluăm aceste sensibilități și să ținem cont cât se poate de serios uh, de ele în munca noastră. Deci trebuie să ne accelerăm activitatea și sunt într-o totul de acord cu ceea ce a spus Ian Albrecht cu privire la acest lucru. Așadar, în ceea ce privește directiva, aș vrea să repet ceea ce am mai spus. Noi, ca Parlament European, trebuie să insistăm asupra abordării de tip pachet, uh, iar sectorul privat trebuie tratat în același fel ca și sectorul public. Pentru că, în acest sens, este foarte importantă abordarea de tip pachet. Apelul meu se adresează tuturor colegilor și grupurilor politice de la Parlament. Nu trebuie să abandonăm acest tip de abordare, pentru că numai în felul acesta onorăm poziția inițială a Parlamentului European, pentru că doresc să le amintesc tuturor că noi, Parlamentul European, am fost cei care am spus mereu că dorim un singur act legislativ care să acopere toate zonele cu privire la protecția datelor. Așadar, permite timp să uh, ne onorăm angajamentul, să nu abandonăm acest tip de abordare pachet și sper că toate grupurile politice și toți colegii vor urma această recomandare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc, domnule Druțes. Uh, Fals, în calitate de raportor, aveți cuvântul, vă rog să fiți succint. Mulțumesc, sper să fiu cât se poate de succint pentru că timpul ne presează. Doresc să le mulțumesc celor doi raportori pentru munca prestată. În acest moment activitatea este foarte intensă și înainte de vacanța de vară, sigur că mai apar și simptome de oboseală. Însă, eu pornesc la premisa că în octombrie vom putea vota pe marginea acestui subiect Însă nu pot să pornesc de la premisa că în septembrie, când ne vom întoarce din vacanță, vom putea clarifica imediat toate aceste aspecte care au mai rămas deschise. Eu um, preconizez ca perspectivă octombrie. Vom lucra pentru a atinge acest obiectiv și, în acest sens, uh, respectăm aceeași linie pe care au propus-o și raportorii. În ceea ce privește conținutul, nu pot spune prea multe lucruri, aceste lucruri nu pot fi discutate aici, acum, de aceea cred că este rezonabil să spunem pur și simplu că ne acordăm timp până în octombrie și până atunci vom reuși să ajungem la un final bun. Ceea ce a spus uh, domnul Dimitrescu uh, cu privire la directivă, într-adevăr trebuie să ne gândim dacă acolo uh, mergem pe direcția cea bună sau dacă nu ar trebui să uh, tratăm această tematică mai cuprinzător. Acest lucru însă nu poate fi realizat până în octombrie. Însă, per total, acest pachet uh, în ansamblul său uh, merge pe direcția cea bună și sper că vom reuși să uh, organizăm votul în octombrie. Președintele fără microfon. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. În numele grupului ALDE pot să spun că noi insistăm asupra standardelor înalte ale regulamentului privind protecția datelor, dar și asupra unei legislații cu care să se poate lucra, o legislație clară. Acesta este un regulament direct aplicabil, de aceea uh, noi renunțăm la datorile noastre legislative dacă nu ne asigurăm că formularea pe care o vom conveni este de o calitate superioară și cât se poate de clară în înțelesul său. De aceea, consider că trebuie să fim cât se poate de riguroși. Ceea ce am și făcut uh, de când uh, suntem raportori din umbră și de la accidentul lui Alex Alvaro. Noi am încercat să ancorăm și să stabilim uh, înțelesul clar al cuvintelor care apar, uh, pe de o parte, în textul Comisiei, pe de altă parte, uh, al celor formulate în amendamente sau de către raportor. Sunt bucuroasă că raportorul a acceptat câteva dintre propunerile ALDE, dintre modificările ALDE, pentru că în felul acesta lucrurile au devenit mai clare. De asemenea, doresc să avem uh, relații bune de lucru cu toți membrii echipei de lucru și cred că lucrurile ar putea fi programate puțin diferit, însă nu putem rescrie istoria. Aș vrea să-i spun lui Ian că nu sunt absolut sigură că putem uh, ajunge la un consens, pentru că consens înseamnă cel mai mic numitor comun și uh, cred că există anumite zone unde nu vom reuși să obținem cel mai bun rezultat cu privire la un text riguros, un text uh, care, în care să aibă încredere cetățenii europeni și uh, pe care să-l poată utiliza avocații care sunt uh, principalii uh, utilizatori ai textului pe care îl vom produce. Așadar, trebuie să ne asigurăm și chiar înainte de tot acest incident cu NSA, știam ce se întâmplă și suntem datori cetățenilor noștri de a obține cel mai bun text posibil și de a include și clauza despre care vorbea, de, pe care o eliminase doamna Vivian Redding și colega sa. Așadar, mai avem multe de făcut. putem să rezolvăm anumite aspecte prin intermediul regulamentului, alte aspecte prin intermediul directivei, dar de asemenea Trebuie să lucrăm și la nivel politic și diplomatic. Sunt dispusă să contribui uh, cât pot de bine pentru a produce un text de care să putem fi mândri cu toții și cu care să se poată lucra foarte bine un text uh, cu o aplicabilitate practică majoră. Mulțumesc, doamna Ernst. Mulțumesc foarte mult trei lucruri. În primul rând, mulțumesc raportorilor. A fost o muncă sisifică care a fost uh, depusă în ultimii ani. Am dezbătut un an și acum discutăm despre compromisuri și trebuie să spunem că dacă vedem așteptările și cât sunt ele de mari, pentru că de la noi uh, se așteaptă ca uh, în acest mandat să încheiem negocierile, atunci uh, trebuie să discutăm și despre uh, intervale de timp. Și nu cred că putem să recuperăm uh, tot ceea ce s-a pierdut într-un an de zile, iar timpul ne presează. Și mie îmi pare rău că lucrurile se tergiversează și că purtăm atâtea discuții, avem atâtea dezbateri, dezbateri pe care le-am mai avut deja odată pe parcursul anului. Însă nu mai vreau să insist asupra acestui lucru. Vreau să vă spun însă că avem o răspundere nu numai uh, în ceea ce privește calitatea, ci și în ceea ce privește respectarea calendarului, lucru pe care nu putem să-l neglijăm. Uh, abordarea de tip pachet, aceasta va fi o luptă, pe de altă parte, o luptă pe care va trebui să o purtăm și această luptă uh, ne mai așteaptă încă, ea nu a fost încheiată. Este bine că am uh, discutat despre această armonizare cu regulamentul. Au mai rămas aspecte deschise, dar uh, ele pot fi abordate după cum am uh, propus. Trebuie să discutăm despre toate aceste lucruri, de aceea mi-aș dori ca la comisie să ne luăm o oră sau două pentru a analiza produsul pe care îl avem sub formă de compromisuri și a-l face inteligibil pentru toată lumea, astfel încât nu numai cei care lucrează îndeaproape cu textul să înțeleagă despre ceea ce vorba, ci să comunicăm uh, rezultatul tuturor. Această înțelegere este importantă pentru că, în final, se va decide asupra textului în Parlament. Parlamentul trebuie să decidă, să, să știe despre ce decide. Pentru acesta mai avem nevoie de puțin timp. Președintele, mulțumesc, domnul Weidenhauser dass es wichtig ist, dass wir. Entschuldigung, I just closed it. So, ich, danke, ich Mulțumesc, voi fi succint. Pentru mine este foarte important să lucrăm rapid și să încheiem uh, acest dosar în forma adecvată. Cred că uh, în această situație dificilă, în contextul prism, se așteaptă din partea noastră ca europeni să acționăm și pachetul privind protecția datelor reprezintă o șansă importantă de a dovedi că um, trecem la acțiune. Articolul 42 uh, din versiunea inițială a Comisiei, uh, din punctul meu de vedere, este important și ar trebui să fie preluat pentru a reacționa la situația creată. Președintele, mulțumesc, domnul Van de Camp. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, într totul convins că domnul Albrecht și echipa sa de raportor din umbră lucrează din greu pentru a obține niște amendamente de compromis. Însă, în calitate de membru titular în această comisie, încep să-mi pierd răbdarea. Când vom vedea rezultate? S-a spus că uh, vom avea un vot la comisie cândva în octombrie. Este aceasta o dată clară ne garantați că va sosi acest moment? Pentru că noi, în calitate de membri ai Comisiei pentru Piața Internă, dorim să continuăm cu această piață internă europeană și avem cu adevărat nevoie de o abordare completă. vin alegerile și haideți să fim cinstiți. Dacă Consiliul nostru nu este suficient de rapid, atunci uh, vom încheia lucrurile după alegeri și cred că asta este uh, rău pentru uh, dezvoltarea pieței interne și în contextul alegerilor. Este vorba de un volum uh, nou de muncă, însă dacă vom continua în acest ritm, nu vom încheia niciodată. Așadar, dați-ne niște rezultate și haideți să accelerăm un pic lucrurile. Președintele, mulțumesc, domnule Van de Camp. Uh, doamna Romero, vă rog, aveți cuvântul. Cu microfon, vă rog. Microfonul, vă rog. Grazie, președinte. Da, mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce voiam să spun este că și alegerile din Germania exercită o influență. Însă doream să întreb Consiliul următorul lucru. Președinția lituaniană a spus astăzi că uh, vor trata uh, protecția datelor sub formă de pachet, regulamentul și directiva. Deci uh, se pornește la premisa că se va transforma într-un pachet. Însă, la Consiliu a existat un blocaj. Și aș vrea să știu care sunt problemele care mai există. Cum se prezintă acum lucrurile? Nu știu. Uh, iar prietena mea, doamna Latford, a abordat și ea această temă, dar domnul Alvaro a fost unul dintre aceia care uh, Um, s-a implicat uh, foarte mult uh, în ceea ce privește această temă foarte complicată. Și aici nu mai este vorba numai despre regulament, ci și despre, despre extrateritorialitate. Iar Comisia are o idee în această privință. Mă întreb însă dacă este pe drumul cel bun. Însă, în contextul prism, ne lovim de această problemă a extrateritorialității, pentru că chiar și uh, informațiile din uh, eu, directivele europene, uh, toate acestea trebuie uh, legate de regulament. Deci, în ceea ce privește extrateritorialitatea și legislația americană, respectiv Patriot Law, toate acestea trebuie luate în considerare, pentru că sunt legi prin care sunt transmise informații și să se dau explicații dar nu există o aprobare prealabilă, iar pentru noi, ca deputați europeni, uh, există o problemă în acest sens și avem nevoie de o soluție. Oratoarea este întreruptă. Uh, Parlamentul European trebuie să găsească o soluție. Nu putem pur și simplu, uh, prin pachetul pentru protecția datelor să rezolvăm această chestiune. Președintele, îmi pare foarte rău, calendarul nu ne permite să discutăm mai mult, dar sunt convins că vom continua să lucrăm pe marginea acestui subiect. Cu siguranță acesta nu este sfârșitul, iar imediat după vacanța de vară vom reveni uh, la cursul principal pentru că este un subiect foarte important. Îmi cer scuze însă că suntem uh, obligați de timp să uh, încheiem. Voi da însă un minut comisiei înainte de a reveni la raportori. Însă și comisia dorește să facă câteva observații. Vă rog, un minut, nu mai mult de atât. Și Consiliul, desigur. Întâi, Comisia. Nu mai mult de un minut, vă rog. Am înțeles. From the commission side, we Comisia salută eforturile depuse de Parlamentul European. Subliniem importanța unei uh, adoptări cât mai accelerate a acestui pachet și uh, apreciem determinarea Parlamentului European de a se ajunge la un acord cât mai rapid. Am fost concisă, domnule președinte. Mulțumesc, Consiliul. Mulțumesc. Așa cum a spus și ministrul meu uh, acum o oră, acest pachet privind reforma um, în domeniul uh, prelucrării datelor cu caracter personal este o prioritate pentru noi. Uh, este o propunere legislativă complicată pe care Consiliul o tratează cu toată seriozitatea și discuțiile uh, vor continua. Încă nu s-a luat nicio decizie cu privire la domeniul de aplicare a instrumentelor uh, propuse. Există discuții privind aplicabilitatea practică, de exemplu în cazul acțiunilor poliției, însă aceste lucruri vor fi discutate în continuare și pentru moment nu s-a uh, ajuns la nicio decizie privind domeniul de aplicare. Mă întorc acum la raportori. Insist că după uh, pauza de vară vom avea o discuție mai aprofundată pe acest pachet și uh, așteptăm acum să înceapă, uh, de fapt de 15 minute ar fi trebuit să înceapă reuniunea comună de Velibe, așa că vă rog să fiți conciși. Mulțumesc uh, tuturor pentru participarea la discuție, mai ales raportorilor din umbră care uh, s-au implicat foarte mult în această activitate. Am avut așa de multe reuniuni și trebuie să înțelegeți că uh, la un moment dat uh, ne-a fost foarte greu să organizăm toate reuniunile. Unele grupuri chiar s-au plâns că erau prea numeroase. Așa că lucrurile trebuie să rămână fezabile pentru colegii implicați, pentru secretariat. Am uh, muncit din greu cu toții. În ceea ce privește abordarea de consens, sunt de acord că până la urmă nu toată lumea va fi fericită lucru care era clar din start. Avem un regulament uh, care abordează niște domenii foarte variate și delicate și atunci nu toată lumea poate să fie mulțumită, dar trebuie să fim pragmatici și să ajungem la o soluție. Ne dorim să obținem un standard comun, unic. Și uh, Cred că în rezoluția din uh, iulie 2011 am avut un consens uh, și mai uh, restrâns, dar am spus că ne doream un mecanism unic care să înceapă cu protecția oferită în directiva din 95. Multe din amendamentele depuse merg chiar mai jos decât uh, Uh, directiva din 95. Ca urmare, vă rog să respectați decizia pe care am luat-o de a ajunge la o uh, soluție pragmatică și vă asigur că propunerile mele privesc uh, pe termen lung și Trebuie să încercăm să obținem un consens dacă ne dorim uh, un regulament care să fie acceptat de câți cât mai mulți membri din acest Parlament și nu numai 51%, precum, pentru că cred că pentru un uh, subiect atât de important nu e suficient să avem majoritatea de 51%. Cetățenii așteaptă de la noi să fim uniți și să avem o abordare inteligentă. Vă rog acum în concluzie. Da? Aș dori să-mi exprim uh, recunoștința față de toți colegii, față de secretariat, față de grupurile politice, către toți cei care s-au implicat cu atâta votament. Președintele, mulțumesc, mulțumesc tuturor, vă mulțumesc pentru cooperare. Cu toții înțelegem că este un uh, subiect foarte important, dar trebuie să continuăm cu ordinea noastră de zi. De aceea vă atrag atenția să părăsiți sala sau să intrați în sală, după caz, în liniște. Dragi colegi, vă mulțumesc pentru cooperare și pentru răbdare. Mai avem un punct și sigur că cerem scuze membrilor Comisiei DEVE care participă la reuniunea noastră comună. Ne cerem scuze pentru întârziere. Am avut un motiv uh, pertinent, am întârziat, însă am avut uh, prezentările unor miniștri. Vă mulțumim pentru răbdare și vă cerem încă o dată scuze. Trecem acum la conținutul comunicării Comisiei privind um, creșterea la maxim a dezvoltării, a impactului, îmi cer scuze, asupra dezvoltării al migrației. Îi uh, urăm bun venit uh, doamnei Corina Crețu, vicepreședinta Comisiei DEVE. Uh, urăm bun venit uh, reprezentanților Comisiei, DG Home și DG DEVCO. Și apoi domnul Bisteman Hemingway, care este director regional, ne va vorbi din partea Organizației Internaționale pentru Migrație, biroul de la Bruxelles. Dar înțeleg că prima la cuvânt va fi doamna Corina Crețu, vicepreședintea TV. Aveți cuvântul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Cred că acest uh, schimb de vederi este semnificativ pentru contribuția Uniunii Europene la al doilea dialog uh, la nivel înalt uh, privind migrația internațională, care va avea loc pe 3-4 octombrie 2013 la sediul ONU ne ocupăm de o problemă foarte importantă, mai ales în aceste momente de instabilitate economică, când uh, lipsa de uh, certitudini ne obligă la reflexie. Criza economică, schimbările climatice, nivelul extrem de ridicat al șomajului, lipsa de securitate și uneori absența dreptului de a alege al anumitor comunități au generat o creștere a sărăciei și au condus la demonstrații, greve și um, lipsuri în întreaga lume. În acest context, migrația nu este numai o alegere pentru o viață mai prosperă, dar uneori singura soluție pe care unii o găsesc pentru a avea o viață decentă și condiții de muncă decente. Iar pentru Europa, care se confruntă cu uh, provocări sociale, economice și demografice, având în vedere uh, descreșterea um, populației care, este în uh, vârsta, care are vârsta legală pentru muncă și numărul din ce în ce mai mare al persoanelor vârstnice dependente, e bine, în aceste condiții, migrația nu este numai singurul mm, uh, răspuns, ci trebuie să fie o parte dintr-o soluție comună de la reducerea sărăciei prin intermediul soluțiilor financiare, care sunt o importantă sursă uh, de dezvoltare la nivel global, până la uh, îmbunătățirile sociale, de la mm, ajutorarea acelor sectoare în care uh, cetățenii doresc nu numai să uh, în, în, cetățenii, îmi cer scuze, europeni nu mai doresc să lucreze sau nu sunt calificați până la creșterea productivității și la realizarea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, iată care trebuie să fie uh, obiectivele noastre și în același timp sunt obiectivele menționate în uh, comunicarea Comisiei. Aș dori să subliniez trei aspecte importante pe care ar trebui să ne concentrăm, mai ales din perspectiva Comisiei DV. Um, migrația și uh, gestionarea lor, gestionarea migrației uh, la nivel uh, centralizat în acest context al agendei post MDG, um, post obiective de dezvoltare ale mileniului. Având în vedere Uh, situația actuală, procesele de luare a deciziei în toate domeniile de politică, atât în zonele nordice și cât și în cele sudice, trebuie să se adapteze la nevoile și aspirațiile categoriilor celor mai defavorizate și să nu le afecteze drepturile fundamentale. Trebuie făcute corelări între migrație și dezvoltare în agenda post-2015. În acest sens, um, discuțiile privind dinamicile populației în agenda post-2015 2014 și Conferința Internațională privind populația și demografia după 2014 sunt oportunități foarte bune de a răspunde provocărilor și oportunităților pe care migrația și mobilitatea le creează pentru dezvoltare, inclusiv corelări cu um, dezvoltarea pieței uh, globale a muncii și mișcările de populație în uh, țările în curs de dezvoltare. Al doilea aspect, întărirea aspectelor pozitive ale migrației sud-sud. Migrația între țările în curs de dezvoltare, așa numită migrație sud-sud, precum și problematicile din jurul acestui fenomen, rămân uh, înțelese la un nivel foarte scăzut uh, din cauza uh, faptului că datele privind migrația în țările în curs de dezvoltare sunt incomplete sau nefiabile. Uh, data, um, baza de date a Națiunilor Unite sugerează că migrația sud-sud poate uh, să se ridice la 47% din întregul fenomen migrațional uh, care și are originea în sud. Um, de exemplu, facilitarea um, fluxurilor financiare în acest context sud-sud, acolo unde sunt ele permise, uh, sunt chiar aceste um, finanțări sunt chiar mai mari decât cele în cazul migrației nord-sud din cauza lipsei de uh, concurență pe uh, piața respectivă. Al treilea aspect este coerența politicilor pentru dezvoltare. Conform Eurostat, Uniunea Europeană uh, primește în prezent 32 de milioane de migranți, uh, presiunea în acest sens fiind în creștere uh, trebuie să um, întărim necesitatea de a respecta demnitatea tuturor acestor migranți care pot contribui la realizarea nevoilor pieței muncii în țările de origine și în țările de destinație. De asemenea, trebuie să facilităm admisia și mobilitatea lucrătorilor cu calificări înalte. Sper că vom reuși să identificăm cele mai bune măsuri pentru a promova rolul migranților ca agenți ai inovației și ai dezvoltării, în coordonare cu Comisia Europeană și împreună cu toate organismele internaționale relevante. Vă mulțumesc foarte mult! Președinte, mulțumesc, doamna Crețu. Trecem la reprezentanții Comisiei, începând cu DG Home. Domnul Ratzenberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și co-președintei uh, pentru uh, uh, cuvintele rostite. Această comunicare a fost adoptată pe 21 mai, a fost pregătită în comun de DigiHome și DigiDevco și a fost adoptată în comun și prezentată de uh, comisarii Pibal și Manstrum. Uh, comunicarea are două planuri. În primul rând, vrea să pregătească o poziție pentru Uniunea Europeană și pentru statele membre pentru uh, întâlnirea la nivel înalt din octombrie. Pentru că vrem să vorbim pe o singură voce. Vrem să ajutăm statele membre să realizeze acest lucru. Asta este prima intenție și de aceea vedeți în structurarea comunicării că am uh, urmat uh, aceeași uh, uh, structură a mesei rotunde uh, că ce va avea loc uh, la New York, începând de la punctul 2 până la punctul 5. După New York, vrem să vedem ce putem să facem noi înșine pe termen mediu sau lung pentru a integra și mai bine uh, obiectivele uh, de uh, dezvoltare într-o manieră mult mai cuprinzătoare. Ceea ce nu veți găsi în text, însă vreau să menționez aici, este al treilea obiectiv pe care îl avem, un obiectiv uh, ascuns oarecum, și anume să punem în evidență experiența Uniunii Europene. Suntem mândri de ceea ce am uh, realizat uh, în Uniunea Europeană în această privință. Am a avut o politică externă de migrație cu patru piloni, uh, inclusiv uh, migrația și dezvoltarea, care nu numai că inspiră dialogul nostru, ci dialogul uh, altor țări din lume. Am fost printre primii care am dezvoltat aceste legături între migrație și dezvoltare într-o manieră cuprinzătoare. Am fost inspirați uh, de uh, conceptele prezentate în această cameră în, la sfârșitul anilor 90 și care ne-au îndrumat munca la comisie de vreo 15 ani și rezultatele uh, se văd deja în această comunicare. Și, în general, considerăm că faptul că am reușit să construim acest spațiu comun de liberă circulație numit uh, Schengen este un motiv de mândrie și de a fi uh, încrezător. Suntem gata să uh, ne împărtășim experiența cu alte țări din lume. Care sunt mesajele cheie din această comunicare? Așa cum am spus, este structurată astfel încât să urmăm cele patru mese rotunde. Prima masă uh, rotundă uh, este un apel către comunitatea uh, pentru dezvoltare. Gândirea prin prisma dezvoltării trebuie să integreze uh, mobilitatea și migrația. Trebuie să fim agenți de dezvoltare atât în țările de origine cât și în țările de destinație cu venituri mici vorbim despre proiectarea politicilor, dar trebuie să ne uităm uh, dincolo de zonele cele mai obișnuite, sumele trimise, câștigate în sănătate și trimise acasă, aceste remitențe, uh, mobilitatea pe plan intern, uh. deci nu trebuie să ne axăm numai pe migrație, ci și pe mobilitate, urbanizarea uh, și fluxurile migratorii, schimbările climatice și cum putem să integrăm uh, mai bine uh, migranții forțați în planificare. Migrația va fi recunoscută ca un factor de facilitare a dezvoltării și va fi introdusă în cadrul uh, de dezvoltare de după 2015. Uh, masa rotundă numărul 2, drepturile migranților, traficul uh, și contrabanda. Drepturile migranților sunt abordate printr-un cadru cuprinzător internațional care considerăm că este suficient. Dar, în același timp, spunem în comunicare că sunt în continuare necesare eforturi pentru a pune în aplicare ceea ce a fost uh, convenit și pentru a consolida uh, protecția uh, migranților legal la nivel național și regional. Mesajul uh, cheie se vorbește, nu se vorbește despre ratificare, ci despre uh, uh, apelul de a respecta migranții și uh, de a da acces migranților la drepturile de care se bucură. Uh, masa rotundă numărul 3, parteneriat și cooperare. În această secțiune evidențiem experiența noastră în dialog, uh, metoda GAM, am referit deja la aceasta, vorbim Uh, despre uh, guvernanța multilaterală, recunoaștem uh, valoarea forumului global, accentuăm necesitatea unei mai bune coordonări, de asemenea salutăm Organizația Internațională a Muncii ca fiind foarte activă în acest domeniu. Îi cerem să fie proactivă în coordonare cu sistemul ONU și uh, facem, aducem elogii domnului Peter Sutherland, care este secretarul general al acestei organizații. Uh, masa rotundă numărul 4, mobilitatea uh, forței uh, de muncă. Trebuie analizate barierele existente în calea mobilității, să eliminăm obstacolele care nu sunt justificate din motive de securitate sau care împiedică uh, în mod nenecesar integrarea regională și competitivitatea comercială. Pentru a promova impactul uh, migrației asupra dezvoltării, considerăm necesar să uh, întărim uh, cadrul uh, necesar uh, pentru migrația în scopul muncii. De asemenea, avem în vedere ceea ce trebuie făcut pentru recunoașterea calificărilor obținute în străinătate, Uh, portabilitatea pensiilor și alte, altor uh, drepturi, inclusiv la nivel internațional. Atât despre mesele rotunde, comunicarea vorbește și despre alte teme, dar eu să mă opresc uh, aici. Însă colegul meu uh, de la DG Home uh, va vorbi despre asta. Uh, președintele, mulțumesc domnule Rosenberg. Am uh, cerut tuturor astăzi să respecte timpul și ne apropiem de termenul limită uh, în care ne mai putem uh, bucura de prezența interpreților, așa încât Digi Devco, care este reprezentată de doamna Bogat, are cuvântul. Mulțumesc! Uh, o să vorbesc uh, în limba franceză. Apreciem în mod deosebit uh, organizarea acestei sesiuni cu comisiile LIBE și DV. Asta arată necesitatea unei coerențe instituționale în ceea ce privește migrația și dezvoltarea. Comunicarea pe care o discutăm este un produs comun a celor două direcții generale, Home și DEFCO, și suntem mulțumiți să vedem că acest lucru se reflectă în discuțiile purtate la nivelul Parlamentului. Așa cum a subliniat colegul meu, abordarea tradițională a migrației și dezvoltării uh, la nivel european este insuficientă pentru a aborda exhaustiv impactul pe care îl are migrația asupra țărilor în curs de dezvoltare. Comunicarea merge sau propune să meargă mai departe, ceea ce am făcut până acum. Dacă vrem, într-adevăr, să abordăm uh, potențialul și să ținem cont de întreg potențial al migrației ca un factor de dezvoltare. Trebuie să fim uh, mai uh, uh țintiți asupra consecinței uh, migrației sud-sud, pentru că până acum uh, am avut în vedere migrația către Europa. Ținând cont de acesta și copreședinta de sesiune a evocat acest lucru, că aproape uh, jumătate din migranți uh, își au reședința în țări cu un venit scăzut. Aceste țări în curs de dezvoltare sunt, deci, țări de destinație. Totuși, multe nu au un cadru coerent care să le permite să gestioneze în mod eficient migrația în avantajul lor și pentru a trata în mod adecvat lucrătorii și îndeoseb lucrătorii migranți. Acest lucru are consecințe asupra țărilor de origine. 23 din, la sută din toate transferurile financiare se vor face între țările în curs de dezvoltare și nu s-a aprofundat această temă. Dezbaterea privind migrația și dezvoltarea pune poate prea mult accentul pe impactul economic al migrației, fără să abordeze suficient legătura dintre migrație și dezvoltarea socială și de mediu o serie de teme specifice au fost uh, insuficient uh, analizate, cum ar fi legătura între migrație și schimbările climatice, urbanizarea și migrația și legătura care există între refugiați și dezvoltare. De aceea, secțiunea 6 a comunicării face propuneri pentru a asigura ca nevoile pentru o abordare mai largă și mai ambițioasă a migrației și dezvoltării nu este uh, discutată numai la dialogul la nivel înalt, ci uh, este pusă în aplicare și în politicile noastre de cooperare. Propunerile făcute sunt valabile atât pentru agenda pentru schimbare, cât și uh, pentru GAM, pilonul uh, migrație și dezvoltare. Totuși, ă, comunicarea veghează ca aceste cadre politice să fie ă, complementare, să ofere o abordare integrată a cooperării economice, punând accentul pe ă, migrație și dezvoltare. Sunt complementare și atunci când este vorba de prioritățile actuale în cadrul GAM și agenda privind coerența politicilor pentru dezvoltare aceasta sporește impactul migrației asupra Europei. Știm cu toții că mai este mult de făcut în aceste domenii, mai ales uh, reducerea costurilor uh, transferurilor financiare. Propunerea pe care am făcut-o la această secțiune vizează faptul ca migrația să fie abordată uh, cu, în mod exhaustiv. Obiectivul nostru este să întărim capacitatea de a aborda totalitatea aspectelor pozitive, dar și aspectelor negative, pe care poate să le îmbrace diferitele forme de migrație. Formele pe care pot să le ia, acestea, din punct de vedere al dezvoltării pe plan economic, social și de mediu, în țările de Uh, mediu și de destinație. Mă iertați, țările de origine și de destinație. Acest lucru este necesar și pentru integrarea dimensiunii uh, de migrație, ceea ce facem. Suntem convinși că este necesar să integrăm migrația ca o oportunitate, dar ca și o provocare pentru dezvoltare și să o integrăm în inițiativele noastre de cooperare uh, în ceea ce privește instrumentele geografice. Ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu cerem uh, ca migrația să fie un uh, sector focal, Uh, nu asta cerem, dar asta se poate realiza la nivelul regiunilor. Am vrea să ajutăm ca țările partenere să integreze această dimensiune a migrației. Prima fază este să procedăm astfel încât să o estimeze la justa valoare și să le integreze în propriile politici. O să ajutăm uh, în continuare țările partenere în acest sens. Vom uh, proceda astfel încât Comisia să consolideze uh, guvernanța migratorie în care s-a implicat atât când e vorba de instrumentele tematice cât și cele geografice pentru a acoperi orice latură, orice aspect al migrației gestionarea locurilor de muncă până la gestionarea uh, frontierelor. Uh, văd că vă agitați deja cu ciocănelul de ședință. Vă cer încă numai uh, un minut. Recunoaștem că punerea în aplicare a acestor angajamente necesită o serie de orientări politice și o să le enumăr facilitarea transferurilor uh, financiare, financiare, ajutarea țărilor cu venituri mici și medii să facă un schimb de experiență cu țările europene pentru a înțelege mai bine acest fenomen, integrarea refugiaților în programele de dezvoltare, îndeoseb pentru cei care se află uh, în situații uh, capcană. Vrem o abordare umanitară pentru a vedea cum uh, pot uh, refugiații să uh, contribuie la propria lor dezvoltare și la dezvoltarea țărilor gazde. De asemenea, consecințele economice ale migrației, să vedem legătura între degradarea mediului, schimbările climatice, în conformitate cu ceea ce s-a publicat în documentul de lucru al Comisiei, publicat recent pe această temă. O să mă opresc aici. intervenție. Uh, vă mulțumesc, spune președinte. Uh, sigur, uh, am depășit timpul interpreților. Vă rog să finalizați pentru că am consumat 8 minute și mai trebuie să vorbească domnul Hemingway. Ați terminat? Da, vă rog, domnule Hemingway, aveți cuvântul. Îmi cer scuze pentru uh, Uh, presiunea uh, timpului, uh, interpreții ne vor ceda încă câteva minute. Um, Mulțumesc foarte mult. Voi încerca să trec rapid prin câteva puncte și să respect timpul alocat. În ceea ce privește Organizația Internațională cu un mandat global și uh, în ceea ce privește migrația, noi jucăm un rol activ în ceea ce privește acest domeniu. La solicitarea adunării Națiunilor Unite, uh, ne continuăm activitățile. Ne-a fost solicitat să pregătim împreună cu grupul uh, pentru migrație internațională câteva recomandări cu privire la um, dialogul uh, de la nivel înalt de anul acesta. Voi uh, profita de această ocazie pentru a prezenta câteva scenarii posibile uh, în contextul acestui dialog de la nivel înalt. Însă aș dori să lucrez și cu privire la o propunere a Comisiei în comunicarea sa cea mai recentă cu privire la impactul în ceea ce privește creșterea migrației și dezvoltarea în același context al dialogului de la nivel internațional. Migrația a uh, trecut prin niște evoluții importante, cu toate acestea uh, nu vor, putem vorbi despre efecte pozitive. Migrația este um, influențată de o serie de factori, dar nu este responsabilă pentru dezvoltarea acestora. În ceea ce privește uh, locul migrației în acest context, provocarea este de a îmbunătăți gestionarea migrației la nivel regional și local, răspunzându-se la provocările existente în acest context al uh, internaționalizării și al uh, încercării de a gestiona uh, toate provocările prezentului, printre care schimbările climatice și altele lucrez aproape în colaborare cu uh, Organizația Internațională pentru Migrație și cu Grupul pentru Gestionarea Migrației, uh, iar împreună cu partenerii europeni încercăm să ne îmbunătățim coordonarea și să lucrăm cât mai bine, obținând un mandat uh, pentru dialogul uh, de la nivel înalt. Sprijinim de asemenea Forumul Global pentru Migrație și Dezvoltare, care, uh, după cum bine știți, se găsește sub președinție suedeză. Acestora le oferim sprijin. În concluzie, Dialogul de la nivel înalt pentru 2013 reprezintă o ocazie bună de a îmbunătăți guvernanța pentru migrație. Dezvoltarea pentru migrației uh, trebuie să țină cont de respectarea drepturilor și de punerea în centrul dezbaterii a migranților. Conform scenariului prezentat, uh, propunem următoarele elemente cheie pentru o agendă comprehensivă, astfel încât uh, să susținem beneficiile uh, pentru migranți și pentru țările implicate și pentru a prezenta câteva legături importante, astfel încât implicațiile negative să fie reduse. Sunt șase puncte pe care le propunem. Îmbunătățirea percepției publice cu privire la migrație, un punct care nu este menționat în comunicarea Comisiei, însă credem credem că este la fel de important să analizăm percepția și percepția pozitivă a migrației migrația sectorială uh, și implicarea în uh, planurile uh, regionale, protejarea drepturilor omului și ale tuturor migranților. Aici sunt incluse și drepturile fundamentale ale omului, um, gestionarea migrației în situații de criză. Din experiența pe care am avut-o cu criza din Libia, observăm de asemenea că și rezultatele din Mali uh, Um, au ținut cont de experiențele din Libia, de asemenea dezvoltarea de politici cu privire la migrație uh, și colectarea datelor și, în fine, promovarea de politici coerente și de dezvoltare instituțională. Vă mulțumesc foarte mult! Thank you for the Mulțumesc, domnule Hemingway, pentru această prezentare. Domnule Keller, cu siguranță doriți să spuneți câteva cuvinte. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Cred că ar trebui să discutăm uh, tot mai des despre uh, implicațiile dezvoltării asupra migrației și viceversa. Sunt de acord că trebuie făcute cercetări în continuare cu privire la aceste domenii, pentru că uh, am pus accentul mult prea puțin pe ele și beneficiile sunt reciproce, nu numai pentru țările implicate, dar și pentru indivizi. Poate că ar trebui să discutăm și despre Uh, criteriile uh, IOM uh, și despre modul în care sunt tratați migranții pe mare. Președintele, mulțumesc, mulțumesc Francesca Keller. Cu aceasta cred că am reușit să încheiem. Ați fost succintă, într-adevăr. Mai dorește cineva să facă vreo observație sau să adauge ceva? Ar trebui să fie destul de târziu. Dacă nu, mulțumim, mulțumim doamnei Rosenberg, doamnei Oberg doamnei Burgat, îmi cer scuze, pentru prezentarea în numele Comisiei. Mulțumim domnului Hemingway și, de asemenea, mulțumesc, doam- mulțumim domnului Crețu din partea președinției DEVE. Mulțumim tuturor, ne vom relua lucrările la 9 dimineața mâine. Mulțumim și interpreților. La revedere!